Ladies and gentlemen, please take your... Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc. Vom începe. Good morning. Welcome everybody. Bună ziua! Bine ați venit în numele domnului Overtveld, care va sosi în curând. Vă urez bun venit la audierea publică coordonată de Comisia de Bugete, resurse proprie ale Uniunii Europene și politică de armo- fiscală armonizată, un potențial neexploatat pentru sinergii. E adevărat că la buget discutăm mai mult despre cheltuieli decât despre venituri, însă în contextul discuțiilor și negocierilor pentru nou cadru financiar multianual după anul 2020, este bine să nu ne oprim doar la liniile bugetare și să discutăm de asemenea despre potențialul pe care îl reprezintă veniturile proprii pe care le are Uniunea Europeană și dacă nu am putea să avem o politică financiară mai extinsă în Uniunea Europeană. Toată lumea știe că bugetul european corespunde grosomodo unui procent de 2% din cheltuielile publice uh, în toată Uniunea Europeană. Și nu este suficient pentru funcția clasică de stabilizare pe care o joacă un buget, cum ar fi bugetul federal din uh, Statele Unite ale Americii. De aceea merită uh, să uh, discutăm despre resursele proprii din mai multe unghiuri și să căutăm sinergii între propriile noastre resurse și politica fiscală din statele membre și să vedem dacă propunerea Comisiei pentru perioada de după 2020 se îndreaptă în direcția potrivită. Trebuie să mărturisesc, având în vedere experiența mea instituțională, că avem nevoie de resurse proprii este un paradox al părții de venituri din bugetul european, foarte criticat, dar care persistă de la sfârșitul anilor 80. Văd veterani în această sală care au uh, fost martorii uh, tentativei primului ministru Cameron care la masa de negociere a spus că era o misiune imposibilă să impunem o taxă pe tranzacțiile financiare și un TVA simplificat drept uh, sursă pentru veniturile proprii ale UE. Să sperăm că Brexitul va fi o oportunitate ca să putem să progresăm cu negocierile pe partea de venituri. Auderea noastră um, este constituită din două părți. Primul Uh, grup se va concentra pe cum putem să creăm o legătură mai puternică între politica fiscală și bugetul european. A doua parte va fi consacrată armonizării fiscale și cum putem să, cap- să captăm um, taxele de impozitare mobile care este potențialul resurselor proprii. Avem uh, experți și oratori eminenți în această uh, Uh, sală. Vom avea o sesiune de 20 de minute de prezentări, după care uh, întrebări și răspunsuri. Audierea este transmisă pe internet. Uh, din partea noastră îi avem pe cei doi raportori pe tema resurselor proprii. Dumnealor vor face această prezentare introductivă. Începem cu doamna Valerie Ayer, care este coraportoare pe tema resurselor proprii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate doresc să spun că sunt deosebit de bucuroasă să uh, fac discursul introductiv la această audiere împreună cu José Manuel Fernandez. Știți cu toții că este un subiect deosebit de important pentru Parlamentul European. Pe ocazia unei rezoluții votate în noiembrie anul trecut, am amintit că nu ne vom da acordul pentru cadrul financiar multianual dacă nu se fac progrese privind resursele proprii. Și puteți să fiți siguri că acest mesaj a fost bine uh, uh, partajat uh, de echipa de negociere. Să intrăm acum în miezul problemei. Dezbaterea în jurul reformei sistemului de resurse proprii reprezintă nivelul de responsabilități pe care vrem să-l acordăm Uniunii Europene și pentru încrederea pe care o avem în UE. Nu putem decât să constatăm și să ne îngrijorăm de faptul că sistemele nu au mai reformat sistemul din 1988 când au, au uh, acceptat contribuțiile bazate pe uh, PIB. Nu s-a făcut nicio reformă de 30 de ani, dar în plus, uh, odată cu creșterea contribuțiilor naționale, principiul original al resurselor proprii a fost practic uitat și statele membre au stăpânirea asupra acestui buget, care, în mod normal, este supranațional. Această tendință, dacă este să ne gândim la extreme, am ajunge într-o situație de-a dreptul uh, absurdă. Închipuiți-vă că ne bazăm doar pe contribuții naționale. Este ca și cum ne-am bazat doar pe impozite și salarii, fără să avem o politică fiscală cu obiective nobile, ca de exemplu protecția mediului. Nu cred că există vreun stat în membru care are o asemenea politică fiscală deconectată de marile provocări contemporane. Așa ceva nu există pentru că n-ar fi acceptabil. Restructurarea resurselor Uniunii Europene, așa cum o apără Parlamentul European, trebuie să depășească această idee că doar partea de cheltuieli este utilă proiectului european. De fapt, capacitățile oferite de bugetul nostru sunt subexploatate astăzi. mi se spune să vorbesc mai rar. Partea de venituri trebuie văzută ca un instrument uh, uh, de sine stătător pentru a însoți politicile publice europene care sunt solicitate de cetățeni. Demonstrația este foarte simplu de făcut. Resursele care provin din baza comună de impozitare a profitului societăților, la ce ar putea să ne folosească? Să genereze venituri, ceea ce bineînțeles nu e nimic rău, sunt de acord însă ar putea să fie folosită pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale. Este oare așteptare puternică din partea cetățenilor europeni? Da! Taxa pe tranzacțiile financiare. De ce avem nevoie de ea? Ca să luptăm împotriva uh, uh, mișcărilor speculative și pentru a avea mai multă egalitate în fața impozitelor. Cetățenii au asemenea așteptare? Da. Taxa pe serviciile digitale pentru ca regulile comune să fie integrate în epoca digitală, ca să putem să uh, profităm mai bine de economia digitală. Da, de trei ori da, această taxă este așteptată și necesară. Contribuția pe materialul plastic ar trebui să facă parte din strategia Comisiei pentru a reduce deșeurile din plastic și pentru a îmbunătăți nivelul de reciclare. Oceanele noastre sunt cele care vor fi recunoscătoare și e bine să avem o mai bună taxă de reciclare dar principiul taxei pe plastic n-ar trebui să dispară. Ar trebui să aplicăm aceeași logică și pentru alte domenii de acțiune din uh, Uniune. ETS, mecanismul de ajustare a prețului carbonului la frontiere, va fi un, un instrument indispensabil pentru protejarea climei, o provocare fără precedent. Statele poate nu au fost niciodată atât de deschise la minte. Aș putea să <laughs> spun pentru alte state membre că niciodată nu au fost uh, atât de puțin înguste la minte, de aceea putem să ne permitem să fim optimiști. Și este foarte bine, pentru că chiar din punct de vedere strict bugetar, statele nou decât de câștigat dacă creează noi resurse proprii. Nu numai că ar uh, avea bani de câștigat, dar în plus contribuțiile naționale ar fi scăzute, finanțate în același timp politici publice europene. Ați înțeles, uh, teza mea este următoarea. Din anii 70, perioada de gloria resurselor proprii, Uniunea și-a pierdut din autonomia bugetară, atât de mult încât acum se află cu mâinile legate și este supusă voinței statelor care și ele trebuie să țină cont de constrângerile pe plan național. Ce așteaptă cetățenii europeni? Vă întreb. Ei vor să fim ambițioși și eficienți ca să răspundem marilor provocări din secolul 21, provocări care nu au cum să-și găsească un răspuns doar la nivelul statelor membre. Cetățenii așteaptă din partea Europei să fie în sfârșit politică. Și aceste uh, contururi ale unei noi Europe politice și geopolitice uh, se profilează, iar Parlamentul dorește să joace pe deplin rolul care îi revine. Europa se află la o cotitură de drumuri și avem deja rețeta de uh, succes. Capacitatea Europei va trece prin stabilirea unui nou sistem de resurse proprii. Mulțumesc tuturor invitațiilor care ni s-au alăturat astăzi și sper că vor putea să uh, îi lămurească și pe cei care încă nu sunt perfect convinși de ce avem nevoie de resurse proprii. Și mulțumim secretariatului pentru ajutorul lor prețios pentru organizarea acestei audiențe. Jose Manuel, îți dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă Ayer, spune președintele, pentru prezentarea dumneavoastră optimistă. Acum cel de-al doilea coraportor privind uh, resursele proprii, José Manuel Fernandez. Da, domnule președinte, într-adevăr, colega mea, coraportor este optimistă. Trebuie să fim optimiști, dar trebuie să fim și realiști. Doresc să mă bucur că deja am uh, muncit într-o foarte bună cooperare cu raportorii pentru cadrul financiar multianual. Mulțumesc și coraportoarei mele pentru cât de mult se implică și mulțumesc tuturor celor prezenți. Mulțumesc secretariatului. Printre invitați doresc să-l salut pe uh, colegul Maduro, suntem într-o fază în care bugetul Uniunii Europene și discursul trebuie să corespundă ambițiilor instituțiilor europene și în același timp să răspundă așteptărilor cetățenilor europeni din Ni s-a spus că Europa trebuie să fie uh, importantă pe plan geopolitic, și Comisia recunoaște acest lucru și e clar că bugetul nu are venituri suficiente. Suntem singurul parlament din lume care are un cuvânt de spus despre cheltuieli, dar nu și despre venituri. Știm că nu este ușor pentru că la Consiliu trebuie luată o hotărâre în unanimitate și apoi fiecare Parlament Național trebuie să ratifice modificarea resurselor proprii, deci știm că nu este un proces ușor. Deci trebuie să respectăm tratatul și ca să evităm uh, returnarea la această filozofie, vă rog să dați banii înapoi. Trebuie să concretizăm prioritățile politice și în același timp ceea ce reprezintă uh, pactul ecologic, acest nou Green Deal. Parlamentul nu are posibilitatea să își dea avizul asupra resurselor proprii. Și de aceea am făcut același lucru ca și în trecut, dar cu o noutate. Ne-am creat o pârgâie. Am spus că nu vom vota pentru noul cadru financiar multianual dacă nu va exista o reformă a resurselor proprii. Ne dorim, bineînțeles, să fie o procedură transparentă, ne dorim să avem un buget ușor de Uh, înțeles și de asemenea ne dorim în același timp să reducem uh, cota parte a contribuțiilor naționale și să avem venituri suficiente pe măsura ambițiilor noastre și de asemenea să fie niște venituri realiste. Acum am ajuns la 1,3% din venitul național brut. Este minimum de care avem nevoie pentru a finanța toate proiectele și programele. Acesta este uh, conținutul noului cadru financiar multianual. Când vorbim despre reforma resurselor proprii, nu are sens să vorbim, de exemplu, despre taxele vamale, pentru că fiecare stat membru le aplică și s-a vorbit despre uh, un procent de 20%. Iar în ceea ce privește taxele uh, în cazul încălcării concurenței, acestea nu sunt venituri pentru statele membre, sunt venituri pentru Uniunea Europeană. Și de ce să tot avem aceste uh, bugete rectificative? N-are niciun sens. La fel și faimoasele uh, Um, reduceri, rebates care erau acordate anumitor state membre. Avem nevoie de resurse proprii. În propunerea finlandeză exista o portiță um, către această idee de resurse proprii, însă această deschidere de care a dat dovadă președinția finlandeză se aplica doar taxe asupra produselor din plastic, da, un obiectiv pe care toate statele membre îl împărtășesc, dar se dorește ca această sursă de venit să ajungă peste câțiva ani la zero, pentru că la un moment dat nu vor mai exista produse din plastic de um, produse și atunci nu vom mai avea ce impozita. Deci nu putem să acceptăm că aceasta să fie singura nouă resursă proprie, taxa pe plastic. Vrem să mergem și mai departe. Așa cum a spus și colega, baza comună de impozitare pe profitul societăților poate de asemenea să fie utilă pentru că ar avea și un efect de armonizare. Mi se pare un mesaj foarte important. Obiectivul nostru este să reducem contribuția fiecărui cetățean, nu să mărim eforturile cetățenilor europeni, nu vrem să îi uh, împovărăm cu noi impozite. De pildă, datorită armonizării se vor putea face economii Comisia spune că din cauza fraudei și evaziunii fiscale pierdem uh, echivalentul la șapte ani de buget din uh, CFM, un miliard de euro. Deci este un mesaj foarte important. Nu vrem să împovărăm cetățenii din Uniunea Europeană. Din potrivă, vrem ca uh, povara fiscală să fie mai mică pentru ei, dar ne dorim ca cine trebuie să plătească să o facă. Și aici vine și uh, problema cu taxa uh, pe economia digitală, unde acum avem mari companii și nu are niciun sens că aceste mari companii multinaționale, Apple, Facebook, Amazon, Google, nu se poate ca aceste companii să nu plătească niciun fel de impozit. Obiectivul nostru este ca cei care trebuie să plătească să o facă tocmai pentru a nu uh, crea noi taxe pentru uh, cetățenii europeni. Taxa pe tranzacțiile financiare este iarăși un subiect pentru care ar trebui să uh, progresăm. Vrem să avem venituri pe măsura obiectivelor noastre și, de asemenea, să putem să îmbunătățim competitivitatea Uniunii Europene, inclusiv cu taxa pe Uh, carbon la frontieră și să modificăm comportamentele. Deci, să existe o legătură între aceste noi resurse și noile obiective, mai ales obiectivele de protecția mediului. Sunt convins că astăzi vom avea niște discursuri și niște prezentări foarte interesante care vor fi adevărată sursă de inspirație. One, linking. Mulțumim, Jose, și acum începem cu prima parte a uh, audierii noastre, care vorbește despre legătura dintre politica fiscală și bugetul european. Și urez bun venit domnului Laszlo Andă, care este secretar general al Fundației pentru Studii Progresiste Europene din 2010 până în 2014. A fost comisar european pentru ocupare, afaceri sociale și incluziune. Acum, Eh, predă la eh, școala de guvernanță de la Berlin și, de asemenea, eh, este profesor și la Universitatea din Bruxelles și de la Paris. Între 91 și 2005 a fost doctor în științe politice la Budapesta și a publicat, a editat și coeditat uh, câteva zeci de cărți uh, în uh, Ungaria, cum ar fi, pe subiecte cum ar fi economie, economie comparativă, istoria politică și așa mai departe. În 2018, domnul Andor a publicat un studiu numit Resurse pentru Europa Prosperă. Cum să regândim bugetul european într-o manieră progresistă. Vă urăm bun venit și aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru introducere, domnule președinte. uh, eurodeputați, e o plăcere să mă aflu din nou în Parlamentul European și să contribui la această dezbatere foarte importantă. Uh, și uh, împărtășesc obiectivele acestei discuții uh, și anume reforma resurselor proprii și într-o manieră economică și în ceea ce privește resursele proprii bazate pe impozite, cum am putea să definim avantajele pentru eh, politicile economice și financiare ale Uniunii Europene? La începutul oricărei dezbateri pe chestiuni fiscale, întrebarea eh, importantă este ce vrem să obținem cu instrumentele noastre fiscale și să evaluăm instrumentele pe care le avem la dispoziție în lumina acestor obiective. Cred că de aceea grupul la nivel înalt, uh, condus de Mario Monti, au oferit idei excelente pe baza unei analize uh, temeinice a finanțelor europene. Au analizat și instrumentarul existent la momentul respectiv și eu consider că ar fi justificată nu doar o astfel de analiză, ci și Uh, una asemănătoare cu raportul McDougall din 1979, în care s-a analizat uh, finanțele europene din perspectiva finanțelor publice. De ce consider uh, că ar fi justificat o astfel de analiză? Pentru că avem un decalaj de credibilitate în Uniunea Europeană. Aceasta este o problemă pentru cetățenii noștri atunci când ei decid să participe sau să nu participe la alegerile europene. Uh, faptul că Uniunea Europeană definește mai multe obiective legate de interesele cetățenilor uh, e foarte bine, dar în același timp nu există capacitatea fiscală care să ajute la atingerea obiectivelor comune ale Uniunii Europene. Și astfel se creează acest decalaj între obiective și capacități. În orice caz uh, este perceput un astfel de decalaj. De asemenea, important menționat în această discuție este și decalajul de durabilitate, de sustenabilitate și în ce măsură uh, sunt afectate politicile privind uh, sustenabilitatea. Din aceste puncte de vedere, dacă analizăm funcțiile politicii fiscale, Monti și alți experți uh, pe care am putea să-i numim au subliniat mai ales funcția de alocare a bugetului european, indiferent cât de mic ar fi acesta, aduce o contribuție importantă la furnizarea de servicii publice europene. Aceasta este funcția principală a politicilor fiscale. Mai sunt și, sigur, celelalte două funcții, are al cărei buget public, redistribuirea și stabilizarea, dar suntem conștienți că redistribuirea este o funcție mai modestă la nivel european și stabilizarea, cel puțin până acum, nu a existat deloc. Aceste chestiuni vizează nu doar partea cheltuielilor, ci și partea veniturilor bugetului european. Întrebarea este dacă Uniunea Europeană poate să susțină și să uh, uh, promoveze convergența. Această întrebare își găsește răspunsul în componentele bugetului care sunt menite să ducă la redistribuire, la cât de puternice sau de slabe sunt aceste componente. Și sigur că stabilizarea, funcția de stabilizare e, ține în mod fundamental uh, de volume așa cum uh, s-a văzut foarte clar în propunerea, noua propunere privind uh, CFM-ul, care încă se discută. În absența unor volume semnificative, am văzut în perioada recentă uh, o fiscalizare a politicii monetare, ceea ce, sigur că, pentru cetățenii europeni și alte părți interesate, acest lucru a dus la sentimente um, amestecate. Dar e important să notăm că atunci când vorbim despre buget, nu e vorba doar despre cuantumul resurselor, pentru că bugetul, sigur, trebuie în primul rând să furnizeze resurse financiare, dar trebuie să ofere și stimulente și o orientare generală. Din acest punct de vedere, cred că dezbaterea privind resursele uh, proprii este mult mai interesată, interesantă. Și uh, există niște propuneri istorice, de exemplu, 2014-2020, uh, uh, bugetul pe care l-am negociat, l-am negociat împreună la vremea aceea, e bine, uh, Taxa pe tranzacții financiare despre care am vorbit atunci era o chestiune legată de, de stimulente mai degrabă decât de uh, un volum mare de venituri. Pentru că Trebuia să fie un stimulent care să descurajeze uh, erori financiare care nu servesc uh, obiectivelor economice. Dar odată ce se propune un astfel de instrument, sigur că trebuie să existe și niște estimări ale potențialelor venituri. Și sigur că se pot uh, aduce diverse idei similare în discuție și anume dacă ai un obiectiv de politică, atunci ce fel de stimulente s-ar putea introduce pe partea cheltuielor sau veniturilor? Să vă dau un exemplu. Nu vreau să intrăm în detalii astăzi, dar pur și simplu ca idee. Uniunea Europeană ă, de foarte multă vreme țintește către stabilizarea macroeconomică, dar fără să aibă multe instrumente concrete, cu excepția recomandărilor. Și de aceea marile excedente de cont curent nu au scăzut în perioada recentă, pentru că aceasta a fost doar așa o, o rugăminte, o recomandare, uh, nu un instrument uh, concret uh, pentru statele membre care au excedente de cont curent foarte mari. Și dacă, de exemplu, s-ar impune o taxă modestă asupra excedentelor de cont curent, aceasta ar fi o sursă de venit direct pentru bugetul european și ar oferi stimulente serioase pentru țările care nu urmează recomandările Uniunii Europene în acest sens. În ceea ce privește cel de-al treilea efect pe care l-am menționat, pe lângă resurse și stimulente, furnizarea orientării generale sau oferirea de mesaje. E foarte important atunci când nu ai capacitatea să oferi multe resurse și nu le poți crește, puteți să transmiți mesaje clare. Sunt exemple bune în propunerea CFM dar mai mult pe partea cheltuielilor. De exemplu, Fondul Social European se va numi uh, FSE Plus pe viitor. E nevoia unui plus aici uh, pentru a sublinia incluziunea și coeziunea socială. Astfel de mesaje pot fi transmise și pe partea veniturilor, cum ar fi sublinind sustenabilitatea, de exemplu, ceea ce e o schimbare importantă din punctul meu de vedere. Sustenabilitatea nu este un obiectiv complet nou și acum 10 ani, așa numita strategie Europa 2020 a fost lansată pentru ca propunerea bugetară să uh, ducă la o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă dar uh, propunerile veneau mai mult pe partea cheltuielilor, în, sub forma unor noi condiționalități și a um, protejării uh, alocărilor uh, anumitor uh, sume pentru aceste obiective. Și cred că e important să înțelegem de ce se schimbă acum uh, focalizarea către partea veniturilor, pentru că nu poți pur și simplu să impui mai multe condiționalități și instrumente pe partea uh, cheltuielilor, trebuie să lași statelor membre o libertate, pentru că ele trebuie să execute bugetele. Deci trebuie să ne gândim și la partea veniturilor, cum funcționează acestea și ce stimulente s-ar putea oferi și din acest punct de vedere, propunerea, propunerile domnului Juncker în CFM sunt foarte importante. Uh, faptul că se elimină odată uh, reducerile oferite, da, cred că ar fi trebuit de mult să se întâmple treaba asta. Um, Reducere pentru Marea Britanie ar, trebui să fi, ar fi trebuit să fie desfințată de mult, um, dar, din păcate, uh, aceste reduceri au proliferat reprezentând, din punctul meu de vedere, o complicație absolut nejustificată și inutilă în CFM și deci propunerea comisiei este justă. Dar mai există și alte forme de venituri bazate pe impozite la nivel european și această uh, schimbare a centrului de greutate către sustenabilitate, uh, cum ar fi um, taxe pentru nereciclare și pen, taxe pe plastic, uh, Uh, acestea pot să aducă niște venituri, chiar dacă modeste. Apoi, cred că ar trebui să discutăm despre faptul că noua comisie a făcut o, o trecere chiar și mai mare către obiectivul sustenabilității, în, fără să aibă în momentul de față capacitatea de a defini uh, sursa uh, banilor. Cred că este important să spunem că finanțarea uh, Uh, noului pact ecologic european va veni nu doar de la bugetul european, ci uh, de la Banca Europeană de Investiții, unde uh, deci va fi vorba mai mult de credite decât de finanțe publice. Și BEI are o nouă strategie de anul trecut și acum și la Banca Centrală Europeană se face un efort de ecologizare a politicii monetare. Uh, deci, cred că este foarte important să evităm uh, această percepție că finanțarea noului pact ecologic european ar trebui să depindă întru totul de veniturile bugetare ale Uniunii Europene. Însă, stimulentele pe care le oferă sunt foarte importante. Și în acest sens, am văzut eforturi foarte interesante uh, pentru a identifica posibilități. Uh, un autor uh, din Austria, Margit Schratzenstaller, a uh, identificat șapte posibile resurse proprii bazate pe impozite, orientate către sustenabilitate, care eu cred că merită atenția noastră, chiar dacă, din punct de vedere practic, ele vin prea târziu ca să fie introduse în noul CFM acum. Dar argumentarea Uh, din jurul acestor idei pot să ne ajute în dezbaterile noastre, pentru că vorbește, de exemplu, despre o taxă pe um, un impozit pe energia nucleară, uh, ajustările la frontieră ale carbonului um, și astfel de impozite și taxe. O listă mai lungă, deci, de potențiale instrumente care au fost uh, explorate. Și toate astea pentru a face schimbarea necesară în baza de venituri, dar și pentru a oferi stimulente uh, pentru acțiunile de politică în statele membre. Și mai este un uh, efect important pe care n-ar trebui să-l uităm. Când vorbim despre venituri bugetare, nu vorbim doar despre volume, despre cuantumul banilor și de uh, stimulente directe, ci și de diversificare. Cum se stabilizează un buget? Cum un buget devine mai sustenabil? Uh, ei bine, trebuie să ne gândim la surse mai diverse pentru ca bugetul să fie unul sustenabil și aceasta trebuie să fie o chestiune centrală în dezbaterea de azi și uh, în dezbaterea ulterioară a CFM-ului. Deci, dacă vrem să asigurăm volumele necesare uh, și ca bugetul să joace un rol important în această trecere către o Europa mai durabilă, mai sustenabilă, mai inclusivă, uh, pentru asta trebuie să se îmbunătățească și uh, stimulentele și să se elimine comportamentul statelor membre care caută uh, profituri, uh, rentabilitatea contribuțiilor la bugetul european. Trebuie să căutăm o, să avem o reziliență mai mare în Uniunea Europeană și în măsura în care se face acest pas către coordonarea impozitării, E foarte important uh, elementul uh, echitabilității sau echității, uh, pentru că e foarte important să ne asigurăm că deciziile luate ar trebui să îmbunătățească situația în ceea ce privește inegalitățile de venit între statele membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Laszlo. Și acum am să dau cuvântul celui de-al doilea vorbitor, domnul profesor uh, Perez Maduro de la uh, European University Institute, director al Școlii de Guvernanță Transnațională uh, Până în 2009, domnul Maduro a fost avocat general la Curtea Europeană de Justiție. Din 2013 până în 2015, domnul Maduro a fost ministru adjunct uh, pentru uh, premierul uh, Portugaliei și a ocupat mai multe poziții importante în lumea academică și a publicat multe articole despre Europa în general și pe chestiuni constituționale. Deci aveți cuvântul. Inviting me to come here again. Um, I've been here several times and this is also not the first time I'm invited to talk about own resources. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a participa la dezbaterea pe resurse proprii, un subiect în curs de mulți ani de zile. Și Uh, cred că, mă rog, ca de obicei, paharul e pe jumătate plin sau pe jumătate gol, depinde cum te uiți la el. Eu prefer să-l văd pe jumătate plin, pentru că în momentul în care am început să discutăm aceste subiecte, ideile mele păreau ciudate, dar acum nu mai e cazul, așa că avem motive de optimism, mai multe decât în trecut. Și în lumina acestor uh, lucruri, în uh, timpul, răstimpul scurt de care dispun, am să mă concentrez pe două puncte. Două puncte care poate sunt mai puțin abordate când discutăm despre nivelul de resurse proprii. Primul punct e faptul că motivul principal pentru a avea o, o sporire a resurselor proprii nu e un motiv financiar, ci politic trebuie să aibă de-a face cu legitimitatea Uniunii Europene, cum anume comunitățile noastre um, vor depinde de volum, evident, dar și de felul în care aceste resurse sunt redistribuite în comunități. Și am să vă explic cum. Iar al doilea aspect la care vreau să mă refer e măsura în care resursele proprii sau sporirea acestora ar putea fi o alternativă și poate o politică alternativă mai fezabilă de impozitare. Primul punct care se leagă de propunerea pe care am făcut-o în raportul pentru Parlament deja în 2012. În 2018 am încercat să testăm acest lucru la Institutul uh, European pentru Guvernanță. Am organizat împreună cu YouGov un sondaj în 10 state membre din Uniunea Europeană. Și primul lucru pe care am încercat să îl identificăm era să vedem dacă putem măsura nivelul de solidaritate pe care cetățenii europeni în Uniunea Europeană consideră că ar trebui să existe și există în alte state membre. Deci am întrebat, vă, vă pasă atât de mult de alți cetățeni europeni comparativ cu uh, cei din țara dumneavoastră? Și după cum puteți vedea aici, rezultatele sunt următoarele. Există o majoritate care în parte, da, căreia în parte îi pasă de cetățeni europeni dintr-o altă țară, dar nu atât de mult ca de proprii uh, conaționali. Dar dacă vă uitați în partea stângă, există o diferență în funcție de statele membre care au vechime mai mare sau mai mică de, ad- de aderare la Uniunea Europeană. Și un alt aspect pe care vreau să vi-l arăt. Am întrebat de asemenea dacă ar trebui să măsurăm așteptările lor față de Uniunea Europeană, cam cât de mult răspunde această Uniune Europeană la așteptări. Deci să vedem care e nevoia de solidaritate. Și ce vreau să notez în acest context, și mai sunt și alte concluzii care pot fi desprinse, este că, vedeți, există o legătură puternică între măsura în care simți că ești deschis spre solidaritate și felul în care te aștepți să câștigi ceva, deci și ceilalți să aibă grijă de tine. Deci, solidaritatea poate din păcate, este în continuare strâns legată de felul în care ceilalți se așteaptă să aibă ceva de câștigat de pe urma solidarității. Bun, evident, Există explicații științifice pentru asta, însă politicile atunci trebuie să fie făcute în așa fel încât nu să accentueze aceste idei, ci să le corecteze. Din păcate, cu resursele proprii ale UE, nu chiar așa stau lucrurile. De fapt, Uniunea Europeană este finanțată prin bugetele naționale, iar asta consolidează aceste idei eronate în loc să le corecteze. Și până la urmă ajungem la un joc cu rezultat zero. Iar sistemul de resurse proprii este perceput drept uh, un sistem în care unii au de câștigat și alții de pierdut și transmite un mesaj că, de fapt, Uniunea Europeană ce redistribuie este bogăția anumitor țări în alte țări și nu redistribuie bogăția care este, în general, este creată printr-un proces de integrare a pieței în Europa și, mai mult decât atât, creează per total ceea ce am putea numi un fel de distorsiune cognitivă democratică față de Uniunea Europeană, din toate aceste motive, adică un joc cu rezultat zero, faptul că Uniunea Europeană redistribuie o bogăție care nu merge în acele țări unde a fost creată și apoi toate problemele care uh, se leagă de faptul că bogăția generată de piață nu este redistribuită. Acum, cum am putea să corectăm acest lucru într-un nou sistem de resurse proprii? Ar putea fi corectat dacă aceste resurse proprii ar fi legate de activități care, într-un fel sau altul, ar putea rezolva două aspecte. Mai întâi, activitatea economică, ce este posibilă datorită pieței interne cu cât mai mult resursele financiare sunt legate de bogăție pe care cetățenii o asociază drept fiind o activitate economică favorizată de piața unică, cu atât rezultatul va fi mai pozitiv. Iar al doilea aspect, dacă e să facem o legătură cu o bogăție pe care statele membre nu mai pot impozita în mod eficient, adică face o legătură fin- între finanțele Uniunii Europene cu o taxă de corect dreptare și de echitate pentru a avea acea justiție redistributivă prin măsuri fiscale, acolo unde statele membre nu mai pot să facă de unele singure acest lucru. Și asta se leagă și cu ceea ce spunea domnul uh, Juan Fernando Sadinaur. E nevoie de o solidaritate care să ușureze anumite uh, poveri fiscale și să corecteze acele nedreptăți sau inechități care există la nivel național. Și abia atunci Uniunea Europeană va fi considerată drept redistribuind o bogăție de unde este ea produsă înspre cei care au nevoie. Un sistem de uh, fiscalitate echitabil va consolida astfel propria sa legitimitate și se va apropia de cetățeni și se va bucura de un sprijin mai puternic pentru politicile sale și pentru resurse proprii. Acum, în a doua parte a acestui sondaj, ce am încercat să vedem este tocmai să testăm această ipoteză. Ce ar fi să schimbăm felul în care Uniunea se finanțează, să vedem dacă asta va schimba percepția pe care o au cetățenii față de Uniunea Europeană și sprijinul acordat acestia. Și trebuie să vă spun că am ajuns la niște concluzii și o să le vedeți că, într-adevăr, da, așa stau lucrurile ceea ce deja e foarte puternic ca și rezultat. Am întrebat cetățenii în aceste 10 state membre, uh, destul de reprezentative ale Uniunii Europene, uh, YouGov a avut ocazia să conducă acest studiu, și unul, una dintre aceste țări curând nu va mai fi membra Uniunii, dar în fine. Am întrebat dacă Uniunea Europeană ar trebui să aibă mai multe resurse, deci statele membre mai puține resurse, sau dacă eventual ar fi de părere că mai multe resurse ar trebui să fie acordate state, uh, Uniunii Europene și mai puține sau invers, de fapt, se corectează oratorul, mai multe pentru statele membre și mai puține pentru Uniune. După cum puteți vedea, există un număr destul de mare de nehotărâți, dar observați în mod clar că țările din sudul Europei, unde există o, o atitudine favorabilă pentru mai mulți bani pentru Uniunea Europeană și mai puțin pentru statele membre, diferită atitudine de, ță, de cea în țările nordice, și asta corespunde cu percepția pe care am descris-o adinaur, uh, de țări nordice în care oamenii preferă să fie mai multe fonduri pentru state și mai puține pentru Uniunea Europeană. Acum, Germania e un pic diferit. Acolo oamenii cred că Uniunea Europeană ar trebui să aibă mai mulți bani și statul mai puțin. Dar cu toate acestea, există această împărțire. Acum, ce interesant este că această împărțire de opinii dispare și se transformă în sprijin pentru resurse spărite pentru Uniunea Europeană dacă pui această întrebare cu totul diferit. Spre exemplu, dacă întreb pe oameni dacă ar sprijini o taxă pe carbon la nivel de Uniunea Europeană, atunci să știți că sprijinul e imens în toate țările uh, europene. Dacă întrebați dacă ar susține o, ta, o taxă pe veniturile întreprinderilor mari multinaționale, exact același sprijin. Același lucru e valabil, poate un pic mai puțin, când vine vorba de taxă pe tranzacții financiare și taxă pe întreprinderi uh, comerciale, cu excepția anumitor țări scandinave, care uh, au o abordare diferită față de acest tip de impozitare. Ceea ce înseamnă că rezultatul demonstrează că, într-adevăr, ipoteza pe care am înaintat-o de la bun început, și anume că dacă schimb felul în care se finanțează Uniunea Europeană, adică să nu mai fie finanțată din bugete naționale, ci să-și găsească un pro- sistem propriu de resurse, nu numai că vei consolida sprijinul pentru finanțarea Uniunii Europene, dar și sprijinul față de legitimitatea și politicile acestea. Acum, un al doilea aspect, și oricum mult mai scurt, în așa fel încât să nu-mi depășesc timpul acordat, poate nu mi-l depășesc prea mult, vă rog puțin tică răbdare, uh, felul în care resursele noastre pot fi o alternativă, o sursă alternativă de venituri. Și de fapt se leagă și de primul aspect pe care l-am evocat, l-am prezentat. Eu sunt de părere că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească la următorul lucru. În loc să încerce un fel de armonizare foarte dificilă a impozitării comerciale, activităților comerciale, ci să continue să permită un fel de concurență fiscală, dar să utilizeze o pârghie pentru a reglementa asta. Dacă e să avem un fel de taxă europeană la nivel comercial, asta poate fi utilizată drept alternativă la armonizare. O să existe în continuare concurență între statele membre, dar folosește asta pentru a fixa anumite praguri, să nu se poată coborâ niciodată sub un anumit nivel, spre exemplu. Deci ar fi un bun instrument. Evident, Asta ar însemna că e nevoie de o bază fiscală comună consolidată. Dar aceasta ar putea, de asemenea, să permită ceva care, după părerea mea, ar fi frumos și interesant de considerat și testat. Adică, să, un, o astfel de pârghie ar putea fi acord, a, aplicată tuturor întreprinderilor, ca să, peste tot, ca să nu distorsionezi concurența, dar dacă ai o bază fiscală consolidată, ar fi destul de probabil că vei putea identifica tipul de activități care sunt transnaționale și cele care sunt strict naționale. Și dacă taxa se aplică tuturor, atunci partea din venituri care sunt legate doar de uh, activități naționale să poată fi modulată comparativ cu cea din activități transnaționale și atunci să le folosești pentru buget uh, european și în mod cognitiv, atunci consolidezi uh, simultan și legitimitatea în materie de resurse proprie. Vă mulțumesc pentru atenție și poate îmi cer scuze că am depășit un pic cam mult. Thank you, uh, Professor Maduro. Uh... Mulțumesc, domnule profesor Maduro. Mulțumesc tuturor pentru prezentări. Deci mulțumesc de asemenea și domnului Andor. Acum, ce vă propun eu? Să colectăm întrebări și observații și comentarii din partea uh, deputaților și apoi să aveți ocazia să răspundeți la acestea. Mai întâi începem cu raportorii din umbră, doamna Gualmini. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că am ajuns un pic în întârziere. Uh, n-am fost în măsură să ascult prima prezentare, dar am ascultat cu mare atenție cea de-a doua și chiar mă gândeam că apreciez în deoseb felul în care profesorul Maduro a explicat lucrurile foarte clar și în mod foarte competent, a prezentat argumente valabile. Ca și reprezentanta grupului uh, socialiștilor și democraților, să știți că noi am propus un document de poziție în ceea ce privește uh, sporirea resurselor proprii, cu speranța că această sporire va fi o adevărată țintă a acestui mandat legislativ și că va fi implementată în paralel cu negocierile unui cadru financiar multianual mai extins. Acum, eu sunt de părere, așa cum chiar ne-ați demonstrat și dumneavoastră cu date, că trebuie să promovăm această schimbare de paradigmă și anume că asta va spori legitimitatea instituțiilor europene dacă introducem un sistem de resurse proprii veritabil, care, de altfel, ne va și permite să reducem, să scădem contribuțiile bazate pe PIB din partea statelor uh, membre. Așa că eu sunt de părere că în acești ani ce vor urma va trebui să abordăm, să implementăm această schimbare de paradigmă, această evoluție, pentru că suntem cu toți extrem de conștienți de faptul că în ultimele decenii, în fond, uh, noi, ca și instituții europene, am acționat un pic contrar a ceea ce scrie în tratate, de fapt și de drept, pentru că tratatele spun în mod foarte clar că uh, public, politicile publice europene și țintele politice ale Uniunii Europene trebuie să fie finanțate în principal din resurse proprii și nu prin contribuții bazate pe PIB. Dar, în fond, dacă e să ne uităm la cifre, constatăm că exact pe dos s-a întâmplat în ultimele trei decenii, aș spune eu. Așa că a venit acum momentul să schimbăm, să inversăm logica și să introducem un nou sistem veritabil de resurse proprii. Și, de altfel, să știți că aș fi chiar foarte doritoare să introducem atât un sistem de resurse proprii legat de, pe de o parte, piața internă, așa cum ne-ați demonstrat dumneavoastră, și anume că oamenii chiar sunt uh, atenți la aceste argumente, la felul în care funcționează piața internă și atenți la posibilitatea de a avea ceva de câștigat, adică să-și dea seama că piața unică le aduce un beneficiu și o oarecare bunăstare. Dar, mai mult decât atât, putem avea o abordare și față de uh, schimbările climatice. Deci ar trebui să ne gândim la un fel de nou uh, amestec de resurse proprii. Și am fost destul de uh, uimită de datele pe care le-ați prezentat referitor la o eventuală taxă pe carbon. Adică oamenii să fie chiar atât de încântați de asta și să fie de acord să se introducă o astfel de taxă pe carbon. Uh, avem un sistem de certificate de emisii și știți că de multe ori uh, se întâmplă ca oamenii să fie înaintea noastră cu un pas ca, ca noi, politicienii. Așa că poate că ar trebui și noi acum să fim foarte ambițioși ca și Parlamentul European, să dăm dovadă de mult curaj și, într-adevăr, să vedem cum putem introduce asta în mod eficient. Acum, să nu ne ascundem după deget, trebuie să fim și realiști. Uh, și eu știu că Comisia Europeană nu o să dea dovadă de chiar atât de mare entuziasm uh, pentru a avea o gamă atât de largă de resurse proprii. Eu știu că acum se pune accentul pe tax, uh, impozitarea sau pe taxa pe uh, materiale plastice. Acum, eu cred că ar trebui totuși să sporim nivelul de curaj. Și aș avea o întrebare, dacă îmi permiteți, către domnul Maduro. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre acea pârghie legată de piața unică, taxa pe piața unică, pentru că dacă ar fi să o introducem, să știți că eu aș fi destul de acord cu argumentele dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu, la rândul meu, să mulțumesc celor care au intervenit și să vă spun că sunt de acord cu introducerea făcută, prezentarea făcută de domnul Maduro. De ani de zile tot dezbatem acest subiect și zic eu așa că a venit momentul să ne mai și îndreptăm spre luarea unei decizii. Parlamentul European, cred eu, este într-o poziție de avangardă în aceste dezbateri, comparativ cu Consiliul și Comisia. Așa că haideți să abordăm autentic această problemă a resurselor proprii. Și în acest context aș avea două lucruri de spus. Mai întâi, sunt de acord cu colega care a luat adinaur cuvântul și care spunea că în fond e o îndatorire legislativă a Uniunii Europene să aibă un sistem de resurse proprii. Deci acesta, așa cum există el acum, trebuie să evolueze. Deocamdată suntem într-o situație care contravine tratatelor europene. Adică nu respectăm regula. Mare parte din finanțarea Uniunii Europene, până la urmă, depinde de contribuțiile statelor membre și nu provine din resurse proprii. Deci, întrebarea mea este următoarea. În trecut, s-a creat un comitet, acel comitet al înțelepților, Comitetul Monti, așa fusese botezat. Iar grupul acesta venise atunci cu propuneri, cu sugestii Uh, pentru a diversifica resursele proprii. Acum vreau să întreb pe cei doi intervenienți. Ce părere au despre propunerile Comitetului Monti? Sunt bune? Pot fi aplicate? Pot fi uh, evoluate, cizelate? Și apoi încă ceva. Domnule președinte Bontovelt, ce vom face noi? Noi, membrii Comisiei pentru Bugete. Care va fi monitorizarea uh, următoare după această audiere? Uh, eu v-aș sugera să ne gândim la propuneri concrete ale Parlamentului European, în așa fel încât problema aceasta a resurselor proprii să câștige câteva locuri în uh, lista de priorități să devină ceva cu adevărat prioritar și să avem, să putem fructifica sugestiile experților în dezbaterile pe marginea viitorului CFM. Pentru că dacă reușim să avem propuneri care să reunească, să întrunească o majoritate, atunci o poziția politică, discrepanța de păreri uh, politice, care de multe ori duce la un impas, va schimba cu totul jocul între cei care beneficiază și cei care contribuie. De multe ori, dacă ne bizuim pe această dihotomie, ne ajungem într-un impas. Constatăm periodic. Consiliul este o frână, un obstacol pentru a avea un buget plurianual ambițios așa cum și-ar dori, de fapt și de drept, Parlamentul European. Așa că propunerea mea este, haideți să avem inițiative după această audiere în calitate de Parlament European și să prezentăm noi idei în materie de resurse proprii. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Fernandes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să adresez mulțumiri oratorilor Mulțumesc domnului profesor Maduro. Intervenția dumneavoastră mi s-a părut cât se poate de încurajatoare. Pe cetățenii putem convinge, dar de ce nu putem să convingem statele membre? Pentru că acestea sunt deosebit de reticente. Chiar dacă știu că cetățenii sunt dispuși să accepte ca um, um, impozitele Uh, precum taxa pe tranzacțiile financiare, să existe. ETS, uh, de asemenea, pare a fi o idee bună și acceptată de uh, cetățeni. Taxa pe profitul marilor companii digitale, de asemenea, este o idee bună potrivit sondajelor. Populiștii însă spun Parlamentul European vrea noi taxe și impozite pentru cetățeni. Este o minciună. Putem, de fapt, să reducem povara fiscală pentru cetățeni și atunci mă întreb cum putem să convingem statele membre, deoarece acestea trebuie să voteze în unanimitate pentru ca schimbarea să aibă loc. Ce putem să facem în plus? Cum putem să le convingem? Și eu am tot timpul senzația și am afirmat acest lucru în public că atunci când inviți pe cineva la masă, uh, poți să-i dai dreptul să aleagă restaurantul și meniul. Dacă, să spunem, Franța și Germania sunt responsabile cu 38% din buget, statele membre doresc să-și mențină această putere această poziție de forță pentru că se simt stăpânii bugetului european. Așadar, doresc să reducă contribuțiile naționale și în același timp să păstreze controlul. Statele membre nu-și dau seama însă că poziția lor la masa negocierilor este slăbită. Și întreb din nou, cum putem proceda pentru a le convinge și să putem să avem o propunere convingătoare pentru Consiliu. Doamna Marcheș are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu colegilor um, care au luat cuvântul și, bineînțeles, să mulțumesc domnului Andor și Maduro. Noi, echipa de negociere pentru CFM și resurse proprii, considerăm această dezbatere deosebit de interesantă. Mă gândesc la un lucru. Acum discutăm despre resursele proprii. Eu cred că ceea ce trebuie noi să înțelegem ca și Parlament este ce înseamnă pentru noi să spunem că vom da votul nostru pentru CFM doar dacă va exista un acord cu privire la resursele proprii. Este o dezbatere destul de complicată. E greu să avem o decizie politică pe uh, venituri proprii în timp pentru ca apoi să existe un consens cu privire la cadrul financiar multianual. Acest concept de consens mi se pare unul fundamental în această dezbatere. Cu alte cuvinte, avem acest procent din venitul național brut și este un procent care creează un dezechilibru Uh, mai ales dacă am putea să înlocuim acest procent din venitul național brut cu resurse proprii. Cred așadar că ar trebui să găsim un compromis politic ca să mărim finanțarea Uniunii Europene prin intermediul resurselor proprii. Nu știu dacă s-a înțeles foarte bine ce am vrut eu să spun. Oricum, trebuie să mărim finanțarea, mai ales atunci când cunoaștem prioritățile politice ale Uniunii Europene. Consiliul împărtășește aceste priorități politice, dar uh, dimensiunea bugetară nu este corespunzătoare. O a doua remarcă legată de ce a spus colegul Fernandez. Cum facem să explicăm că aceste noi resurse proprii pot să însemne mai multă echitate fiscală? pentru că contribuie la combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Este așadar important să oferim aceste explicații și să spunem că nu trebuie să, că nu ne dorim să impunem taxe suplimentare pentru cetățeni. Uh, colegul meu uh, a vorbit și despre reprezentanța politică, la fel și profesorul Maduro. În ceea ce privește uh, reprezentarea cetățenilor europeni, ei sunt reprezentați direct uh, de către deputații europeni și la Consiliu prin intermediul guvernelor statelor. Deci, avem o reprezentare politică atât a cetățenilor cât și a statelor membre. În consecință, această reprezentare trebuie să fie transferată că la nivelul participării în termeni financiari. Deci asta nu înseamnă că cetățenii vor contribui cu o sumă mai mare la bugetul european. A treia observație. În această dezbatere, din punctul meu de vedere, trebuie să evităm să ne orientăm doar asupra taxelor. Nu discutăm să ne asumăm riscul, să avem resurse proprii care sunt legate doar de Green Deal și care vor finanța doar noul pact ecologic. Nu, noile resurse proprii trebuie văzute într-o perspectivă mult mai largă de unitate și universalitatea bugetului Uniunii Europene. Și pe aceste puncte aș vrea să aflu comentariile celor doi invitați. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Holmar! Ähm, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Vorsitzender. Dragi colegi, dragă domnule președinte, uh, în această dezbatere am observat din nou faptul că mi se pare că suntem un pic uh, burghezi, așa, Adică tot zicem uh, că noi uh, vrem uh, lucrurile bune, noi avem toate intențiile bune, vrem să facem, dar statele membre sunt cei răi, cei care nu vor să colaboreze, dar știți că cine dă vina pe ceilalți nu reușește să progreseze, să avanseze foarte mult și cred că Bun, știm că e nevoie de unanimitate unanimitate și la CFM și, din păcate, și la resurse proprii. Prin urmare, ar trebui, cred, să ne gândim mai mult, așa cum a spus și domnul Fernandes, cum putem să uh, atragem alături de noi statele membre, cum putem să câștigăm uh, de partea noastră, practic. Uh, și atunci când uh, vorbim despre sistemul de comercializare a emisiilor, și aici sunt foarte multe venituri care vin uh, către trezorerile statelor membre. Și dacă vrem să extindem acest sistem, atunci. Uh, se pune întrebarea în cadrul Pactului Ecologic European cât ce parte din aceste noi venituri pot fi aduse către bugetul european ca resurse proprii. Uh, mi-a plăcut uh, foarte mult uh, ideea despre taxe și că ele sunt bine acceptate de cetățeni, dar oamenii, sigur că inițial sunt entuziasmați Um, dacă uh, se introduc noi taxe pe care să plătească întreprinderile, oamenii pot să fie entuziasmați, dar când întreprinderea le va explica că asta va însemna că ei vor primi mai puțin bani, nu o să mai fie la fel de entuziasmați. Sau dacă ar fi taxe pe care ar trebui să le plătească ei, din nou, n-ar mai fi la fel de uh, încântați de, de taxa respectivă. Apoi, uh, frauda TVA și frauda vamală uh, Uh, reprezintă cuantumuri mai mari decât cuantumul de resurse proprii despre care discutăm. Și dacă am reușit să convingem statele membre să fie mai active în această direcție, atunci, dintr-o dată, resursele proprii ar, crede, ar crește foarte mult. Pentru că 3,5 miliarde uh, de uh, euro sunt pierduți într-un singur caz de fraudă uh, fiscală. Și asta e numai un caz. Sunt mai multe astfel de cazuri. Și dacă uh, am reușit să uh, facem, să convingem statele membre să facă controle mai uh, serioase, să nu s-ar pierde așa de mulți bani. Uh, deci, eu sunt foarte deschisă în această dezbatere a resurselor proprii, uh, sunt pentru resursele proprii, dar ar trebui să uh, folosim despre acele instrumente în cazul cărora chiar avem șanse să obținem ceva, nu să uh, vorbim idealist și la sfârșit să zicem, a, noi am luptat, noi am militat, dar n-am reușit. Uh, Uh, nu obținem nimic așa. Trebuie să găsim niște soluții unde statele membre să nu uh, să, să poată să participe, uh, să fie convinse sau mai ușor de convins și să nu mai existe această dezbatere tot timpul între țările care sunt contribuabili aduc o contribuție netă la bugetul european și cei care sunt beneficiari neți și um, uh, uh, se vorbește în Germania acum de procentul de 1,3% de, pentru uh, uh, contribuție și foarte interesant că dacă vorbești cu persoane de la partide diferite și punctele de vedere se schimbă. Unii zic, a, 1,3% e mult prea mult, alții zic, ba nu, e mult prea puțin. Și așa se întâmplă și cu colegii din Parlamentul uh, European. Uh, E clar că avem nevoie de venituri suplimentare și trebuie să discutăm foarte mult cu colegii noștri din, care vin din regiuni unde uh, există rezistență, pentru că ei trebuie să facă acolo presiuni. Mulțumesc. Doamna Keller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul Uh, în aceeași ordine de idei precum antevorbitorii mei. Ne dorim să avem niște resurse proprii demne de acest nume și să reușim să avem astfel de resurse proprii. Eu aș pleda pentru un mecanism de incluziune a carbonului la frontieră. Acest dispozitiv are două merite din punctul meu de vedere. Pe de o parte, evită delocalizările, pentru că costul de mediu uh, pe care îl presupune, um, îl presupun reglementările, reglementările pentru protecția mediului în Uniunea Europeană um, trebuie să fie plătit. Și așa ar și funcționa. S-ar plăti la frontieră. Acest mecanism are și un merit uh, ecologic pentru că nu place să-i spun taxă. Și mai are și un al treilea merit, ar putea să fie o sursă de venituri. Cred că trebuie să avansăm mai repede, să găsim mai repede o metodă de punere în aplicare, pentru că vămile ar avea un rol de jucat, Trebuie să ne bazăm pe <clears throat> produsele transformate, nu pe produsele de bază. Acestea ar trebui să fie vizate. Și avem niște statistici excelente. Toți europenii sunt de acord cu crearea unor astfel de taxe, însă atunci când discutăm concret, toate organizațiile de consumatori încep să se revolte și să avertizeze opinia publică la nivel național. Pe de o parte, pentru că uh, orice fel de taxă, de fapt consumatorul o plătește. Puteți să ne vorbiți, uh, stimați domni, despre uh, cum am putea să avansăm pe plan național și european pe aceste subiecte și, în al doilea rând, domnule profesor, aș dori avizul dumneavoastră dacă ați putea să faceți o comparație între situația actuală și atitudinea cetățenilor care riscă să creadă că până la urmă tot ei vor plăti această taxă și cum facem să-i convingem. Doamna Guardia Zabal, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc um, oratorilor pentru ideile și propunerile pe care le-au făcut. Profesorul Maduro spunea că de ani de zile se discută despre venituri proprii. <coughs> E adevărat că mm, lucrurile s-au schimbat totuși încetul cu încetul, pentru că acum marea majoritate a deputaților din Parlamentul European este pentru veniturile proprii, pentru că avem nevoie de fonduri pentru a finanța prioritățile europene, dar adevărul este că la Consiliu nimic nu s-a modificat. Și atunci când între colegi ne întrebăm ce să facem ca să se schimbe atitudinea Consiliului, pentru că deseori când discutăm cu uh, șefii de stat și de guverne, ni, se, ni spun în privat, eu sunt de acord, dar adevărul este că la final atitudinea generală a Consiliului nu se modifică. Pe mine cel mai tare mă miră acum că tocmai am ieșit dintr-o criză economică și guvernele uh, au... Uh, Uh, crescut uh, TVA-ul, au crescut uh, impozitele pe venituri și pe profituri. Și deși au făcut acest lucru, noi nu suntem în stare la nivel european să acceptăm o taxă pe substanțele poluante, o taxă pe tranzacțiile financiare și să existe măcar un minim de impozit pe aceste societăți. De ce nu reușim să facem acest lucru la nivel european? măcar la Consiliu se discută acum despre impozite, însă din câte se aude, nu sunt nici măcar de acord să renunțe la să renunțe la cecuri. Cecurile sunt destinate uh, țărilor celor mai bogate și nici măcar pe acestea nu vor să le uh, um, um suprime. Și cu atât mai puțin vor să discute despre venitul propriu. adevărat că există unele state membre cărora le place o sursă de venituri proprii, dar nu le plac celelalte și uh, altele exact pe dos. Deci uh, ar putea să accepte diferite impozite, dar unele sunt mai avantajoase pentru uh, unele state membre și altele mai puțin. Deci până la urmă aș avea două cereri de lămurire, apropo de ce ați spus dumneavoastră. Domnule Andor, ați vorbit despre condiții. Da. Știu că uh, um, nu avem mult timp la dispoziție și după aceea, dacă aveți timp uh, să discutați mai mult despre uh, condiții, pentru că le-ați tratat așa într-un mod uh, destul de rapid, și în sfârșit o întrebare pentru domnul Maduro. Ultimul punct, pentru că din lipsa de n-ați putut să-l aprofundați. Această taxă uh, sau impozit pe baza comună de impozitare consolidată a uh, taxa pe profitul societăților și ar fi bine să vedem la ce nivel ar putea să se situeze această taxă. Mulțumesc, domnul Chițos. Aristo. Eh, Mulțumesc! Eu cred că principala problemă cu care ne confruntăm este Brexitul. Regatul Unit pleacă și va trebui să compensăm aceste resurse uh, care nu vor mai face parte din bugetul european. Din păcate, am menținut această mentalitate a Brexitului și vreau să amintesc fraza doamnei Margaret Thatcher, care în urmă cu decenii a avut această declarație I want my money back, mi se pare că acest slogan încă este de actualitate, chiar dacă sub diferite forme. Trebuie să facem față unor provocări uriașe, dar este practic imposibil să um, le finanțăm. Ieri am participat uh, la uh, comisia sede și am discutat despre tehnologia 5 d și de altfel am pierdut lupta în domeniul 5G pentru că am constatat că chinezii deja ne-au luat-o cu mult înainte. Cum să trecem la 6G dacă mm, am pierdut lupta privind 5G-ul? Mă întreb. E vorba Și nu cred că este singurul domeniu unde suntem în întârziere. <clears throat> În domeniul apărării, pentru că mă ocup mult de domeniul apărării la Comisia Sede, ce ne dorim este să promovăm o mărire pentru prima oară a acțiunilor militare în următoarea perioadă de programare de șapte ani și acum există o luptă pentru a reduce aceste sume care nici măcar nu au fost încă adoptate. Avem de asemenea aceste puteri mondiale care își măresc uh, cheltuielile militare și uh, veniturile și mm, pentru a finanța cheltuielile militare, dar noi, cu resursele de care dispunem, nu avem cum să uh, ținem pasul cu ei. Vin din Grecia și aș dori să primesc credite suplimentare pentru ca țara mea să poată să fie ajutată, care are probleme de natură socială, economică și așa mai departe. Și avem nevoie de un efort comun pentru a avea suficiente resurse care să financeze dezvoltarea, pentru că altfel, peste 5 ani, va trebui să facem față unor cheltuieli uriașe, deoarece suntem întârziere în nenumărate domenii uh, față de concurența internațională. Constatăm ce se întâmplă acum în Siria și în Libia și noi suntem absenți, Uniunea Europeană nu s-a implicat deloc. Există amenințări constante și oricum suntem avertizați. Parlamentul European ar trebui să spună nu. Să spună nu atunci când se iau decizii și nu se alocă fonduri noi. Aceasta este o regulă care există și în parlamentele naționale. Ar trebui ca și la Parlamentul European să o adoptăm. Mr. Andresen. Mulțumesc, domnule Andresen. Mulțumesc. Uh... Există acum o susținere publică foarte importantă pentru resursele publice și cred că ar trebui să folosim publice și ar trebui să folosim uh, uh, această susținere publică pentru a face presiune asupra guvernelor noastre, venind uh, eu dintr-o țară unde știu că uh, asta este situația. Dar cred că trebuie să fim și mai uh, concreți în propunerile noastre. Nu e suficient să spunem că avem nevoie de resurse proprii suplimentare. Trebuie să spunem ce fel de resurse proprii. Cred că trebuie să um, aprofundăm un pic uh, conceptele și de aceea, uh, așa cum a spus colega mea Chele de la Renew, o uh, taxă pe carbon la frontieră este o resursă proprie foarte puternică, pentru că e o resursă proprie nouă și oamenii uh, ar vedea că uh, un singur stat membru nu poate să impună un astfel de uh, uh, impozit, dar la nivel european ar fi uh, fezabil. Sunt două argumente pentru astfel de, uh, de taxă. Și, aș vrea să îi rog pe experți să uh, ne spună părerea lor. Primul argument ar fi că am avea probleme cu normele OMC, că nu se poate impune o taxă pe carbon la frontiere uh, din cauza sistemului nostru comercial și al OMC-ului, sunt, dar știu că sunt și experți care spun că acest lucru este posibil. Dacă ați putea să-mi spuneți părerea dumneavoastră, v-aș fi recunoscător. Și al doilea argument ar fi că nu știi câți bani uh, vor fi colectați din astfel de taxe și pentru mine e important să ne dezvoltăm poziția pe acest punct și de aceea aș fi interesat să aud comentariile dumneavoastră pe această chestiune. Mulțumesc, doamna Aie. Monsieur le Président, merci. Merci, euh, messieurs, pour euh, ces présentations extrêmement intéressantes. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări deosebit de interesante. Câteva reacții și un semn de întrebare. Domnul Andor, dumneavoastră ați evocat nevoia de finanțare pentru pactul ecologic și faptul că nu trebuie să depindă doar de bugetul european. Da, într-adevăr, e o condiție esențială și, în fond, ne dăm seama că dacă ar depinde doar de bugetul european, cu siguranță nu am fi deloc în măsură să răspundem ambițiilor deja exprimate și deja avem un semn de întrebare pentru a vedea cum anume exact vom finanța acest nou pact ecologic. Apoi, povara fiscală, evocată de Monica. Într-adevăr, avem cu toții această îngrijorare, și anume să nu adăugăm o povară în plus uh, pe umerii cetățenilor. Ai spus-o și tu, Fabien. E adevărat că, până la urma urmei, tot cetățenii sunt cei care plătesc. E o realitate asta. Iar, într-adevăr, Uniunea Europeană, și cu toții aici suntem pro-europeni, uh, reprezintă o plus valoare și doar prin resurse proprii vom putea fructifica această plusvaloare. Această legitimitate a resurselor proprii a fost uh, demonstrată din, prin sondajele care au fost prezentate de domnul Maduro. Adică cetățenii sunt în stare să înțeleagă și să accepte acest uh, nou sistem de resurse proprii. Deci momentul este acum unul crucial. Ceea ce cred eu este că, într-adevăr, va trebui să lucrăm pe un nou amestec, mix de resurse proprii pentru a avea stabilitate la buget, s-a spus, dar și pentru a înlătura obstacolele care mai există. Sunt state membre care nu vor resurse proprii, de niciun fel. Da, sunt state membre care în principiu nu vor resurse proprii, dar ar fi gata să se lase convinși dacă am discutat despre mediu. Ori asta e foarte interesant, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule Maduro. Acum câțiva ani toată lumea vă considera drept uh, un visător. Acum mințile au evoluat și statele membre care în continuare sunt rezistente încep să-și dea seama că această chestiune a resurselor proprii este esențială pentru Parlamentul European și că dacă vrem să avansăm pe viitoarele negocieri va trebui să ajungem la un compromis și, în al doilea rând, și cetățenii sunt destul de atenți la acest aspect care trebuie să fie uh, luat în considerare în politicile europene. Vă dați seama că sunt deja convinsă. Domnule Maduro, aveam doar o singură întrebare. Nu știu dacă din interpretare poate am înțeles eu greșit, dar când spuneați dumneavoastră că acest nou amestec de resurse proprii ar putea să înlocuiască un exercițiu greu de realizat, adică armonizarea fiscală. Eu, sincer, cred că ambele pot fi îmbinate uh, în paralel și ați vorbit despre impozitarea întreprinderilor pe activități economice transfrontaliere, adică transfrontaliere și nu activități care sunt uh, născute sau care decurg din uh, bogăția produsă de piața unică. Pentru că dacă e doar transfrontalier, atunci mai toate întreprinderile sunt astfel impozitate și atunci creăm uh, o egalitate de tratament, nu? Would like to go back now to... Mulțumesc. Vreau să revenim acum la domnul profesor Andro, Andor și la domnul profesor Maduro pentru răspunsuri și pentru eventuale comentarii suplimentare. Domnule profesor Andor, vă mulțumesc. Vreau să mă concentrez pe câteva puncte uh, care s-au legat cel mai mult de intervenția mea și unde mi s-au adresat întrebări specifice. De exemplu, la raportul uh, Monti, și al condiționalitățile, mai ales pe partea cheltuielilor și întrebarea, cum anume să convinge partenerii, e o întrebare pe care am împărtășit-o cu, pe care o împart, de fapt, cu domnul profesor Maduro. Raportul Monti are o listă foarte clară de recomandări și în introducerea mea deja uh, eu uh, uh, m-am aliniat acestora și am uh, citat în mod pozitiv uh, trecerea uh, și accentul pe furnizarea de bunuri publice. Dar trebuie să fim precauți aici, pentru că în ceea ce privește legitimitatea Uniunii și a bugetului său, Focalizarea asupra bunurilor publice la nivel european e foarte importantă, dar să nu subestimăm celelalte două funcții bugetare, cea de redistribuire și cea de stabilizare, mai ales în contextul uh, Uniunii Monetare. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă să meargă înainte pe toate ce, aceste trei uh, funcții. Dar, din punctul de vedere al legitimității, în acest moment, probabil că e justificat să ne concentrăm asupra bunurilor publice. Și aici sunt de acord că trebuie subliniată uh, politica climatică și noul pact ecologic european în acest moment. Mai mulți colegi întrebau, mai mulți vorbitori întrebau cum să convingem publicul, dar mai important, cum să convingem liderii naționali. În contextele naționale uh, ale politicilor bugetare, uh, atunci când se spune că acele cheltuieli bugetare uh, Uh, unde există o identificare foarte clară cu obiectivele statului, uh, nu se ia în considerare atât de mult părerea cetățenilor și obiectivele statului providență nu sunt uh, puse sub semnul întrebării. E important să subliniem faptul că obiectivele bugetare ale Uniunii Europene nu sunt percepute atât de direct ca uh, uh, susținând aceleași obiective, dar dacă putem să arătăm că bugetul european susține obiectivele bugetare naționale, cum ar fi statul providență sau apărare și securitate, ar fi foarte util. De asemenea, dacă Uniunea Europeană este văzută uh, că promovează dezvoltarea tehnologică, competitivitatea industrială și că resursele acestea ajută la punerea în aplicare a politicilor industriale, acest lucru, din punctul meu de vedere, n-ar ajuta. Infrastructura transfrontalieră, de exemplu, este unul dintre obiectivele uh, care trebuie să fie făcut mai vizibil. Și să nu uităm exemplul Regatului Unit. Campania Brexit s-a focalizat foarte mult asupra unui efect specific al uh, unei potențiale plecări, și anume câți bani vor putea economisi prin faptul că nu vor mai contribui la bugetul european. A fost o chestiune centrală în campanie. De ce a fost posibilă uh, această campanie? pentru că era un element care nu era vizibil. Nu, era vizi, nu erau vizibile bunurile publice pe care Regatul Unit le primea prin uh, uh, apartenența sa la Uniunea Europeană, prin accesul la uh, piața unică, prin programele europene, acestea nu erau atât de vizibile. Și cred că de aceea vizibilitatea și legătura directă făcută între bugetul european și prioritățile naționale uh, aceste două sunt chestiuni esențiale pentru a consolida susținerea pentru Uniunea Europeană și pentru bugetul său. Am menționat condiționalitățile pe partea cheltuielilor, mai ales, și am spus că există niște limite la impunerea de noi condiționalități în, în acest domeniu, dar cred că ceea ce se întâmplă și rămâne o parte importantă a noii propuneri privind CFM-ul este că se face legătura cu semestrul european. Asta e văzută ca uh, o principală cale de a asigura condiționalitatea, dar din acest punct de vedere, uh, dacă cetățenii văd la ce duce acest semestru european, că nu e doar un exercițiu birocratic pe care îl face Uniunea Europeană în fiecare an, ci că există un obiectiv pe termen lung și anume dezvoltarea durabilă. Bine, dezvoltarea durabilă ă, poate că era un concept mai concret pe care Uniunea Europeană vrea să-l atingă prin ă, semestrul, semestrul european. Pentru că dacă nu, legitimitatea condiționalităților putea fi pusă sub semnul întrebării. Apoi, cum să se financeze Pactul Ecologic European? Ultimul lucru la care vreau să răspund. Eu am spus că rolul bugetului european uh, în finanțarea uh, pactului ecologic este unul minor. Uh, aceste resurse trebuie să fie suplimentate um, din alte surse, prin oferirea de stimulente. Rolul sistemului bancar este absolut fundamental aici și Uniunea Europeană are capacitatea de a influența comportamentul sistemului bancar prin băncile publice, prin uh, noile tipuri de cooperare între așa numitele bănci promoționale, care sunt uh, conduse în principal de uh, BEI și de BERD. Și acesta este canalul veritabil și robust prin coordonarea politică, să pună în aplicare acordul ecologic european, pentru că acesta este, de fapt, un program de investiții și investițiile sunt susținute în economiile moderne prin credit și aceasta trebuie să fie uh, orientarea politicilor. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul profesor Maduro. Mulțumesc. Au fost multe întrebări, dar cred că intră în două categorii mari și o să încerc să le răspund, să răspund astfel la ele, din cauza uh, Uh, consângerilor de, de timp. Uh, prima întrebare. Ce resurse proprii să creăm și care ar fi problemele și ce întrebări se pun referitoare la resursele proprii? Primul lucru reprezintă criteriile pe care să le folosim pentru a identifica aceste uh, resurse proprii și am încercat să le prezint pe scurt în prezentarea mea și veți găsi mai multe informații în raportul pe care l-am făcut în 2012 pentru Parlamentul European criteriile pe care le-am folosit și pe care le-am menționat au fost fie activități economice care pot să fie ușor înțelese de către cetățenii europeni, ca reprezentând un rezultat uh, al existenței pieței interne sau domenii unde Uniunea Europeană poate să fie văzută ca um, readucând echitatea fiscală în statele membre. Uh, Uh, făcând corecții. Cred că acestea sunt două criterii de identificat. Uh, sigur că mai sunt și alte multe exemple care pot fi discutate, externalitățile în cazul uh, taxelor de mediu. Apoi, cea întrebare este cum? Cum să facem asta fără să creăm, fără să ducem la denaturări pe piață? Și uh, o să răspund la două întrebări nu am discutat, uh, n-am făcut o analiză aprofundată a uh, cerințelor sau necesităților pentru toate tipurile de taxe și în unele cazuri nici nu există datele pentru a face o, un potențial studiu de impact. Um, un caz ar fi uh, taxa pe piața unică și aici uh, sunt uh, temeri care ar putea să se uh, denatureze lucrurile și eu cu colegii tocmai uh, colaborăm pentru a vedea dacă se poate uh, proiecta o astfel de taxă fără a denatura situația pe piață și ce pot să vă spun în momentul acesta este că e important, cred, să începem cu transparență, pentru că în acest moment nu știm de unde uh, Uh, de unde vin veniturile marilor platforme digitale, de exemplu. Nu există niciun fel de transparență. Nu știm de unde vin veniturile uh, pentru uh, uh, uh reclamele de pe marile platforme digitale. Dacă nu știm asta, nu știm care ar fi efectele potențiale de, uh, de denaturare, cum s-ar împărți veniturile și așa mai departe. Și datele ar putea să ne permită să facem și niște corecții apoi. Dar uh, cred că pot să fie corectate problemele independent de uh, CCTB, de baza comună consolidată uh, de impozitare a întreprinderilor și M-ați întrebat referitor la impozitarea întreprinderilor, dacă nu cumva acest lucru ar avea un efect de distorsiune pentru că am lega impozitarea doar de activitatea economică transfrontalieră. Nu asta era ideea mea. Impozitarea aceasta uh, ar fi aplicabilă tuturor întreprinderilor, indiferent că au activități transfrontaliere sau nu. Ceea ce eu spuneam este că dacă avem informații pe baza acestei uh, baze fiscale comune consolidate, atunci am putea, uh, când redistribuim veniturile generate de această taxă, să atribuim o parte din aceste uh, venituri către statele membre și o parte către UE. Și atunci Uniunea Europeană ar avea cota corespondentă cu activități transnaționale. Uh, Asta ar fi mai vizibil astfel pentru cetățeni și anume că veniturile din această supraimpozitare sau taxă nouă ar fi legate de uh, o activitate economică generată, favorizată de piața unică. Group of questions was... Cel de-al doilea grup de întrebări au fost mai degrabă de natură politică. Întrebarea a fost cum? Cum realizăm aceste lucruri? Cum convingem statele membre? Primul meu argument aici ar fi acela că, de fapt, se schimbă uh, un cost potențial politic uh, pe termen scurt uh, cu un cost pe termen lung, pentru că nu va mai fi costul de tranzacționare foarte ridicat al discuțiilor bugetare și CFM-ului, pentru că nu va mai fi această dezbatere zero sumă de astăzi, și n-ați mai avea nici costul politic intern uh, din momentul de față. E greu să negociezi uh, cadrul financiar multianual, pentru că atunci guvernele naționale trebuie să meargă și să uh, apere uh, poziția lor în fața alegătorilor la nivel intern și știu care sunt costurile pe care le vor plăti din punct de vedere politic. Dar odată ce se trece la resurse proprii, acest cost politic va fi mult mai scăzut, pentru că el nu va mai fi legat de contribuțiile din bugetele naționale. După ce am petrecut trei ani în politică, știu cât este de greu să schimbi, să faci trecerea de la un cost uh, politic pe termen scurt uh, la uh, câștiguri politice pe termen lung. Din punctul meu de vedere, se poate câștiga foarte mult uh, și de către guvernele naționale, dar este un cost politic pe termen scurt. Și aceasta este decizia de luat. Cum putem să depă- încercăm să depășim acest cost politic pe termen scurt? Mai mulți dintre dumneavoastră ați menționat deja anumite elemente posibile ale negocierii care să reducă acest cost politic, lăsând la o parte alegerea care se face prin resursele proprii. Dar dacă ați reduce contribuțiile bazate pe VNB în acest timp, în același timp, ă, asta ar putea ajuta guvernele să prezinte situația la nivel ă, să prezinte situația pozitivă la nivel intern. Dacă folosiți o parte din resursele proprii pentru a combate evaziunea fiscală sau poate chiar frauda fiscală, acest lucru ar, ar putea să vă permită și să reduceți uh, uh, TVA-ul și deci astfel se poate prezenta în mod pozitiv uh, o astfel de măsură, pentru că va reduce povara fiscală asupra altor cetățeni. Deci aș, există astfel de încercări uh, politice de a um, uh, proiecta ca pe un pachet întreaga schimbare, dar e clar că trebuie să pui accentul pe elementele concrete și, în orice caz, pe termen lung, această schimbare va reduce costurile politice pentru guverne. Acest lucru e foarte clar. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi, domnule profesor Maduro și domnului profesor Andor, care a ne-a părăsit deja. Și acum aș dori să trecem la cea de-a doua parte a audierii noastre. E vorba de armonizarea fiscală și de capturarea uh, uh bazelor de impozitare mobile și vreau să îi urez bun venit uh, lui Emmanuel Vanson, din partea comisiei, care este uh, șefă de unitate la DigiBudget Uh, se ocupă de politica de venituri și controlul resurselor proprii bazate pe TVA. Ea uh, a uh, s-a alăturat Comisiei Europene în octombrie 2003 și a lucrat în mai multe direcții generale, cea pentru întreprinderi, transport și energie, afaceri economice și financiare și înainte de activitatea la Comisie a avut activitate în mai multe think tank-uri, printre care Credoc, centru de Cercetare pentru studiile și monitorizarea standardelor de trai, Um, are un uh, doctorat în uh, economie aplicată și unitatea sa este uh, responsabilă de decizia privind resursele proprii. Doamna Vanson, aveți cuvântul. Merci beaucoup, Monsieur Sherman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, sunt încântată să pot veni și să vă prezint propunerea noastră. Am să încerc să vă explic legătura cu politicile noastre, logica propunerii. Mă bucur să văd că uh, dezbaterea din această dimineață v-a permis să fiți deja gata convinși de acest dosar. Mă bucur de asta. Ceea ce am să spun eu va fi ceva destul de cunoscut, însă am să încerc să vă explic mai în detaliu de ce este important, după părerea noastră, să reformăm sistemul de resurse proprii și să explic ceea ce încercăm noi să realizăm. Eventual, să facem o legătură între fiecare dintre resursele pe care le-am propus cu politicile și prioritățile pe care încearcă să le susțină. Mai întâi am să prezint contextul și să vă demonstrez de ce avem nevoie de această reformă și cum. În momentul de față, după cum știți, avem uh, trei resurse proprii care finanțează bugetul per total cam uh, până la 90%. Avem uh, diferitele taxe vamale, care sunt sursele de uh, finanțare cele mai vechi și care finanțează în jur de 13% din bugetul european. Apoi mai avem o resursă bazată pe TVA, care a fost creată la sfârșitul anilor 70 în dorința de a armoniza TVA-ul peste tot în statele membre. E directiva adoptată în 77. Și apoi avem uh, resursa bazată pe uh, pe venitul național brut, VNI, cam 70% din buget. Și așa cum au spus unii dintre dumneavoastră deja, finanțează cam 70% din total. Acum, evident, aceasta este dificultatea. Sistemul funcționează bine și până în prezent a fost în măsură să ofere finanțarea necesară pentru bugetul european. Dar unul din principiile majore ale bugetului european este că trebuie să fie echilibrat, uh, spre deosebire de bugetele naționale. Noi nu ne putem permite deficit. Și avem creditele de plată, determinăm care sunt uh, taxele vamale și bazate pe TVA și apoi abia uh, VNB-ul vine și susține restul uh, nevoilor de finanțare și reprezintă o sursă reziduală de finanțare. Dar din acest motiv am tot auzit voci care spuneau, păi de ce vreți să reformați? Pentru că oricum sistemul funcționează bine, ceea ce e adevărat. Avem un buget echilibrat în fiecare an și în fiecare an statele membre primesc apeluri bazate pe VNB în așa fel încât să-și facă contribuțiile la bugetul european pentru ca acesta să fie echilibrat. Deci e un sistem care e greu de reformat și după cum s-a spus azi dimineață, ultima încercare de reformă pentru sistemul de resurse proprii a avut loc în 2011 și rezultatul nu a fost prea uh, concret. Uh, am avut doar grupul de lucru la nivel înalt al domnului Monti. Acum. Vedem că sistemul acesta funcționează și avem trei surse de refinanțare care sunt de succes. Așa că acum o să vă explic de ce e atât de greu. Acesta este contextul. Deci o ultimă încercare de reformă atunci și grupul de nivel înalt cu recomandările grupului Monti. N-am să intru acum în detalii pentru că oricum le cunoașteți. Și apoi vedeți în 2018 propunerea noastră pentru a ajunge la concluzia că e nevoie de o reformă. Acum întrebarea este care e logica? Vedem bugetul acesta cu resurse proprii din două perspective. A fost unul stabil și de succes. Deci o dovadă de succes. Și atunci unii ar putea contesta, păi de ce să mai schimbăm dacă funcționează așa de bine? Și ar fi corect. În al doilea rând, lumea se schimbă. Noi am încercat să modernizăm partea de cheltuieli cu o sporire a plusvalorii europene, cu uh, un principiu de gestionare corectă, dar știți foarte bine că schimbările climatice sunt o provocare la nivel european, nu mai zic la nivel global. Și atunci piața internă care reprezintă piatra de temelie a dezbaterilor noastre de astăzi, ei bine, a, ea reprezintă totuși un o anumite costuri pentru buget. Cheltuim bani ca să o susținem, să o construim dar reprezintă în același timp și un succes de vârf al UE. Întrebarea fiind, până la urmă, cine beneficiază? Am publicat recent niște studii, am văzut în uh, ziarul The Economist, dacă e să facem o comparație, dacă e să, ca să aveți o idee așa despre amploare, dacă e să per, uh, comparăm uh, 0,9% din bugetul VNB reprezenta o contribuție a statelor naționale, deci mai puțin de din VNB merge la bugetul european, cu toate acestea, plecând de la aceste studii economice, piața internă beneficiază cam de 6% din VNB. Deci, Acum, n-am să defalchez pe state membre. 2% Franța sau Germania, 15% Luxemburg, 11% Slovacia și așa mai departe. Însă, ceea ce nu este perceput drept un beneficiu pentru că, de fapt, e vorba de externalități, într-adevăr, pozitive. E bine, nu e perceput faptul că e ceva benefic pentru agenții economici, pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Și asta e ceva care nu apare distinct în balanța finală a contribuțiilor la buget. Asta ar fi primul aspect de ce e nevoie de reformă, tocmai pentru a face această legătură cu prioritățile UE, cu bugetul UE. Doamna Ayer a menționat azi dimineața că partea de venituri de la buget și am să vă prezint de altfel și câteva diapozitive pentru a demonstra acest lucru. Dânsa avea dreptate. Ca să mergem mai repede, primei doi piloni de reformă au fost simplificarea pe de o parte, simplificarea sistemului existent de resurse proprii, pentru că după 30 sau 40 de ani de bună funcționare, da, într-adevăr, trebuie să le examinăm și să îmbunătățim ce putem îmbunătăți. Acele reduceri, rabaturi, e bine, în principiu ar trebui să fie progresiv eliminate, prin sume forfetare pentru că acestea au fost evocate de mai multe ori de domnul și azi dimineața. Apoi, al doilea pilon reprezintă diversificarea. Propunem încă trei alte surse care sunt legate de piața internă, de economia circulară și de schimbări climatice. E vorba de priorități cheie ale Uniunii. În aceste grafice vedeți felul în care putem diversifica și prognozele de viitor uh, referitor la acest sistem de resurse proprii, ceea ce înseamnă că acea cotă VNB va scădea. Ca să trecem în revistă, pe scurt, ceea ce am uh, propus noi și legătura pe care o facem cu politicile europene. TVA. TVA, aș spune eu că e taxa cea mai urâtă. Uh, toată lumea vrea să scape de ea pentru că e percepută drept fiind complexă, opacă și nu deloc clară. Nouă ne place TVA, de ce? Pentru că e legată de piața internă și a fost de succes și reprezintă o sursă stabilă și predictibilă uh, pentru bugetul european. Și mai mult decât atât, este una din primele resurse care se leagă de armonizare fiscală. Cu toate acestea, totuși, sistemul a devenit mai complex pentru că, cum să vă spun, pentru că obiectivul era să fim cât mai echitabil cu putință. Ca să vă fac o comparație, în anumite state federale există un fel de uh, redistribuire a TVA. Spre exemplu, în Germania există o distribuire, o împărțire a TVA-ului. Cu toate acestea, nu există niciun fel de calcule complexe. De ce? Pentru că testele, taxele sunt aceleași peste tot, în toate landurile. În Uniunea Europeană, statele membre au libertatea de a-și fixa propria cotă de TVA, deci avem diferite niveluri, diferite cote și de aceea trebuie să facem un calcul în așa fel încât să putem să dăm dovadă de echitate. Și aceste calcule care suscită dezbateri arzătoare, uh, Uh, demonstrează complexitatea sistemului TVA și noi am vrut să simplificăm modul de calcul al acestei uh, resurse TVA. Ca să fie simplu, cum funcționează acum? avem anumite chitanțe din partea statelor membre și vrem să eliminăm toate aceste calcule complexe de compensări, de ajustări, în așa fel încât să fim cât mai aproape uh, cu putință de directiva TVA. Adică să se aplice directiva complet, fără derogări, fără uh, excepții. Și atunci încercăm, plecând de la aceste chitențe, încercăm să neutralizăm sistemul în așa fel încât să fie echilibrat. Acum, nu știu dacă puteți vedea, dacă îi citeți, aveți două grafice care vă arată etapele calculelor noastre. Și dacă vă uitați la primul din dreapta, aici fac o comparație între venituri, venituri nete, chitanțele acelea care le primim de la uh, veniturile naționale, bugetele naționale și cele nete, așa cum sunt ele calculate de comisie. În fond, vedeți că diferențe prea mari nu sunt. Ceea ce înseamnă că dacă eliminăm etapa de ajustări, nu prea mai sunt mari ajustări, corecturi de făcut și asta e o mare simplificare pentru noi și pentru statele membre. În al doilea grafic pe stânga comparăm ceea ce facem uh, plecând de la etapa inițială până la etapa finală. Bun, e un jargon, dar statele membre sunt familiarizate cu asta pentru că e vorba de documente pe care trebuie să le dea comisiei. Acum, ca să vă explic cum stă situația, avem 25 de compensații care fac parte din miezul sistemului de control de la Comisie. Și aici avem și aici câteva diferențe, dar limitate. Primul lucru, asta demonstrează că dacă eliminăm compensările și corecturile, nu afectăm uh, fiabilitatea întregului sistem, ci pur și simplu simplificăm etapa de control, ceea ce e un element important. Vestea bună este că, având în vedere că TVA-ul uh, este o sursă, este o poveste de succes, succes în finanțare, e bine, prin finanțarea, prin simplificarea aceasta pe care o propunem, atunci am putea păstra în integralitate legătura aceasta între TVA și resurse proprii. Ca să vă dau un exemplu concret, cam cum funcționează treaba. În momentul în care Comisia merge și controlează TVA-ul în statele membre, e o întreprindere comună, taxut, buget, Eurostat, pentru că e aplicare directă a directivei TVA. Asta așa ca să ilustrez uh, subiectul de astăzi și anume armonizare fiscală în piața internă. Apoi, o bază comună consolidată de Uh, fiscalitate a fost o propunere de-a noastră din 2018. Deocamdată nu prea e interes pentru așa ceva, având în vedere discuțiile de la Consiliu, deci ar fi prea timpuriu să avem așa o soluție. Dar logica, plecând de la ceea ce s-a spus în primul panel, adică ne-am bizuit pe această propunere, lansată de comisie în 2016, atunci am aplica o rată pe proporțională pe profit și consolidată în statele membre și logica ar fi că, într-adevăr, dacă ne uităm la întreprinderile mari, acestea au o cote importante, segmente importante de turnover în afara piețelor naționale, domestice, în propriile lor state membre. Deci, uh, E o logică economică să legăm această resursă proprie la piața internă, având în vedere impozitarea întreprinderilor. Apoi mai avem încă două surse posibile ecologice, taxa pe plas, materiale plastice și aici e legat și de o prioritate a Uniunii Europene pentru că avem noi ținte în materie de reciclare pentru materiale plastice și um, alte substanțe asemănătoare. Și aici am aplica o taxă pe cantitatea ambalajelor de plastic care sunt generate în statele membre. Iar unul din rezultatele pozitive scontate este că vom crea încurajări pentru statele membre să îmbunătățească rata de reciclare. Și deci am avea un fel de armonizare a metodologiilor utilizate de statele membre Uh, armonizare la care lucrăm acum împreună cu statele membre pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor și avem uh, de altfel o muncă imensă făcută de colegii de la Eurostat pentru a veni cu îndrumare și pentru a îmbunătăți sistemul și pentru a contribui la sistemul de resurse proprii. Apoi, de asemenea, mai avem încă o altă sursă care a fost deja menționată, uh, um, certificatele cu emisii. E o poveste de succes, e o politică europeană care dorea să vină în întâmpinarea schimbărilor climatice, care internalizează costurile sociale ale emisiilor uh, de gaze cu efect de seră. În momentul de față e vorba de un instrument european cu un preț aplicabil tuturor agenților economici și cu una sau două platforme comune de licitații care sunt operative, operaționale. Deci nu mai trebuie să vă mai conving de ce am făcut această propunere și anume să avem 20% din sistemul acesta de licitații care să poată fi alocate către bugetul european. E ceva care ar fi foarte simplu de realizat în mod operativ, având în vedere că platformele de licitații există deja și că în fond veniturile la nivel european uh, se întorc deocamdată înapoi la bugetele naționale. Deci ar fi un element care ar putea face parte din uh, plus valoarea politicilor la nivel european. Aceasta ar fi logica fiecărui tip de resursă. Și acum, dacă permiteți câteva comparații. Primul grafic la stânga se referă la mărime. Mă rog, n-aș zice la mărime. Adică bugetul nu trebuie să fie văzut așa, izolat, pentru că întotdeauna există o legătură cu altceva. Știți, când am lucrat la uh, ECFIN, mi-am dat seama că Bugetul european nu poate fi văzut așa izolat, uh, desprins de cetățeni și de actualitate. Și dacă vă uitați la bugetele din sistemele federale, vedeți că structura e un pic asemănătoare între statele naționale și federale. UE nu e o federație, e adevărat, dar vreau să vă demonstrez cum funcționează. Adică mare parte din subbugete sunt contribuții sociale, taxe pe venituri, taxe comerciale, taxe de mediu. Deci e un fel de coerență, de consecvență între nivelul național și uh, alte niveluri. Și acum fac un, un, un zoom pe graficul din stânga, măresc uh, imagina pentru a demonstra că avem mai multă coerență fiscală între bugetul UE și național prin structura bugetului UE. Dar nu e vorba doar de structură, ci e vorba și de o aliniere cu felul în care se dezvoltă economiile naționale, felul în care evoluează prioritățile și politicile UE. Știți că certificatele ITS sunt importante și demonstrează felul în care unele țări vor trece mai repede prin perioada de tranziție pentru a ajunge la o economie curată decât altele, ceea ce înseamnă că diversificarea resurselor proprii până la urmă e foarte dependentă de parametrii care acționează la economii, în economiile naționale. Cu toate acestea, și aici cred eu că e foarte important de spus acest lucru, pentru că VNB-ul încă mai e uh, în sistem, să avem noi resurse, să menținem TVA-ul, asta nu înseamnă că scăpăm de VNB, ba din potrivă. Well done in the sense where I... Așa cum vă spuneam la începutul prezentării mele, bugetul este un echilibru în funcție de venitul național brut. Păstrăm această regulă reziduală. Dacă facem însă calcule retrospective, vedeți ce apare cu roșu. Deci, uh, dacă facem calculele consideram retrospectiv și vedeți ce corespunde liniuței roșii și ce corespunde uh, liniuței albastre, ne dăm seama că diversificarea resurselor proprii se bazează pe um, caracterul ciclic al economiilor naționale, ceea ce înseamnă că dă mai mult potențial uh, solidarității în cazul în care ar exista acest buget partajat constituit din resurse proprii. Aș trage următoarea concluzie. Nu propunem o revoluție, ci o modernizare. O modernizare pentru ca partea de venituri a bugetului european să joace un rol, să contribuie la bugetul european și să o facă mai coerentă cu economiile naționale. Bineînțeles că am auzit multe alte idei în această dimineață. Comisia întotdeauna a dat dovadă de spirit de deschidere și este gata să accepte orice alte sugestii. Însă cred că cu toții putem fi de acord cu faptul că dacă avem una sau două venituri pro, surse de venituri proprii, noi ar fi un mare pas înainte pentru că ultima a fost creată în 1981. Thank you. Uh, now I give the floor to Mr. Uh, Dau cuvântul uh, șefului servicii uh, um, șefului Unității de Servicii Financiare de pe lângă reprezentanța permanentă a Slovaciei pe lângă Uniunea Europeană, domnul Peter Paulus este expert în stabilitate financiară, buget european, vămi, taxe, impozite, CFM, politică de coeziune și coordonarea ajutorului de stat. Este ministru adjunct uh, uh, și însărcinat cu coordonarea ajutorului de stat pe lângă ministrul de finanțe și de asemenea uh, participă la întâlnirile Eurogrupului. Domnule Paluș, aveți cuvânt. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați europeni, vă mulțumesc uh, pentru prezentarea pe care uh, mi-ați făcut-o. Aș vrea să încep uh, prezentarea vorbind vă mai întâi despre poziția Consiliului European, despre poziția slovace și despre propria mea părere despre veniturile proprii și apoi vă voi vorbi despre um, politica de armonizare fiscală. În al doilea rând, aș vrea să transmit patru mesaje cheie care, cred eu, sunt indispensabile ca să reușim cu ce dorim să întreprindem în acest domeniu. Încep cu poziția de partea noastră, de partea Consiliului. Așa cum probabil știți, Uh, Consiliul este destul de dezbinat pe aceste teme. Există aproximativ șapte state membre care dau dovadă de spirit de deschidere ca să se discute despre noi resurse proprii. Unele state membre sunt mai înclinate să accepte resurse proprii noi, dar majoritatea statelor membri, trebuie să vă spun, sunt împotriva introducerii de noi resurse proprii și preferă folosirea contribuțiilor pe baza venitului național brut. Ce privește armonizarea fiscală, atmosfera de la Consiliu, în primul rând este foarte important să înțelegeți cum definim armonizarea politicii fiscale. Dacă ideea care stă la bază este să modificăm actuala uh, procedură de vot de la unanimitate la majoritate calificată, atunci situația de la Consiliu nu este deloc promițătoare. Trebuie să spun că pentru marea majoritate acesta este un principiu și se justifică prin faptul că uh, impozitele uh, sunt în continuare un, o chestiune de suveranitate națională și nu se dorește delegarea acestei competențe la nivelul Uniunii Europene. Nu cred că Consiliul se va răzgândi, însă, așa cum probabil știți, Comisia, doamna președinte von der Leyen, a anunțat pe viitor că va lansa consultări extinse, consultări pe vi- pe tema viitorului Uniunii Europene și ar trebui să se încheie în 2 ani, în timpul președinției franceze. Nu știu dacă se vor încheia în 2 ani de zile. Să sperăm însă că după aceea vom avea un acord cu privire la cadrul financiar multianual. Venind astăzi către Parlamentul European, am văzut un nou slogan pe clădirea uh, Berlemont, uh, uh, ceva de genul uh, Europa se luptă pentru mai mult. Însă, și revin la ideea armonizării fiscale, dacă există o posibilitate de a aplica taxe care acum nu există, trebuie să spun că toate aceste propuneri sunt discutate la Consiliu și trebuie să menționez că în timpul ultimului ciclu de politici, deci în ultimii patru ani, am reușit să ne punem la, uh, de acord asupra mai mult de 30 de propuneri legislative în domeniul fiscal. Deci este totuși un succes răsunător. E mai mult decât ce am făcut în ultimii 15 ani. Cred că putem să fim pozitivi. Acest lucru ne arată că procedura votului în unanimitate la Consiliul pe chestiuni fiscale funcționează. În al doilea rând, în ceea ce privește poziția țării mele, facem parte dintre acele șapte state membre care uh, sunt dispuse să discute aplicarea de noi uh, resurse proprii, mai ales în domeniul mediului. De ce considerăm că este important să existe noi resurse proprii? Deoarece trebuie să diversificăm partea de venituri și să stabilizăm uh, veniturile bugetului european. Profesorul Andor a explicat foarte bine acest lucru, deci nu am să revin acum. și puteți să vedeți, mai ales în domeniul protecției mediului. Se ajunge la un consens aproape în toate statele membre și de asemenea în cadrul societății că trebuie să facem ceva și să facem mai multe când vine vorba să luptăm împotriva schimbărilor climatice și cred că este important să folosim taxe și eu, ca și economist, aș spune că taxele sunt calea cea mai eficientă de a schimba uh, niște obiceiuri. N-ar trebui să ratăm această ocazie ca să includem la nivel european o astfel de taxă. Emanuel a menționat câteva exemple, câteva idei. Sunt de acord că contribuțiile care nu țin de uh, caracterul ciclic al economiilor ar fi o idee bună, extinderea ETS, de asemenea, ar putea să facă parte din pachetul final. Despre armonizarea fiscală. Și în Slovacia abordarea este prudentă, suntem împotriva schimbării procedurii de vot. Orice fel de impozit creează uh, câștigători și perdanți. Schimbarea procedurii de vot ne-ar putea duce într-o situație în care micile state membre vor fi uh, complet la mila celor mari. Uh, noi însă facem parte dintre acele state membre care doresc să discute și am dat câteva exemple când e vorba despre domeniul protecției mediului, dar în general, în domeniul taxării indirecte, a fiscalității indirecte, am putea să avem niște taxe la nivel european care să devină sursă de venit pentru bugetul european. Cineva a vorbit despre taxa pe tranzacții financiare, dar și taxa digitală. Unii o numesc taxa GAFA. Mi-aduc aminte de propunerea inițială. Uh, e vorba despre o taxă pe um, hardware și softuri. Părerea mea personală este că dacă ar exista venituri proprii pentru bugetul european ar fi în beneficiul Europei. Principalul motiv este că trebuie să putem să gestionăm și partea de venituri a bugetului european, nu doar partea de cheltuieli, așa cum s-a spus de mai multe ori astăzi. Și doar așa vom putea să um, um, fasonăm comportamentul cetățenilor și al întreprinderilor. Altfel este o ocazie pierdută. O altă posibilitate ar fi o, o nouă taxă pe valoare adăugată. Dacă vreți să includeți așa ceva, cred că ne vom atinge obiectivele și uh, dacă am avea taxa uh, uh, ecologică, poate că i-am convinge pe cetățeni să se deplaseze într-un mod mai ecologic, să polueze mai puțin, la fel și întreprinderile. Oricum, încă două aspecte importante, din punctul meu de vedere. Dacă am putea să avem o taxă pe serviciile aeriene, de exemplu pe transportul aeriene, mai bine zis, ar fi foarte bine, pentru că nu ne-am putea permite să o aplicăm doar la nivel național sau la nivel regional, pentru că atunci s-ar ajunge la concurență loială între aeroporturi și să vedem cum uh, putem să îi facem pe oameni să plătească. Ar trebui să existe o punere în comună a mijloacelor. O, un alt uh, exemplu legat de aviație. Eu cred că în domeniul aviației trebui neapărat să facem ceva. Există insule precum Malta, Cipru, care uh, depind mult mai mult de transportul aerian decât alte țări. Încă o dată, dacă există această mutualizare, dacă există această solidaritate, atunci bugetul european ar putea să ajute toate statele membre să facă progrese în, în domeniul protecției mediului. Tot din perspectiva armonizării fiscale, eu personal înțeleg argumentele celor care apără uh, statul quo-ul. Și chiar, ca și economist, uh, văd avantajele concurenței fiscale între statele membre, dar țara mea nu folosește acest avantaj competitiv deocamdată. Venind la a doua parte a prezentării mele, aș vrea să insist pe patru mesaje uh, cheie, care cred eu că ar putea să ne ajute să ajungem la un deznodământ fericit în discuțiile despre resursele proprii. Și răspund la întrebările din această audiere publică. Primul răspuns, ar trebui să avem venituri proprii? Clar, da. Avem nevoie de noi resurse proprii. Acestea sunt utile și binevenite. A doua întrebare, ar trebui să existe armonizare fiscală substanțială? Eu zic că nu. Este imposibil uh, dacă UE nu devine o uniune politică, ceea ce nu este fezabil în actualul climat politic sau în următorul deceniu. Și ar trebui schimbare radicală de mentalități. În al treilea rând, ar trebui să existe sinergii, pentru că era și titlul audierii de astăzi, între aceste două aspecte? Răspunsul meu este nu. Aceste două chestiuni cred că sunt contraproductive dacă le îmbinăm, pentru că ar submina eforturile noastre de a genera noi resurse proprii. N-ar trebui să folosim uh, discuția despre resursele proprii ca să obținem mai multă armonizare fiscală. Și nu în ultimul rând, și cel mai important, ce părere au cetățenii? Chestiunea legitimității. Deci să nu uităm care este punctul de vedere al cetățeanului de rând. Pentru că mișcările populiste iau aploare în Europa și ar putea să se folosească de acest argument și să spună că UE știrbește din nou suveranitatea statelor membre. În cele din urmă, dacă vrem ca această dezbatere să dea roade, ar trebui să discutăm despre resursele proprii, să nu facem o legătură între acestea și armonizarea fiscală și să discutăm despre faptul că noile resurse proprii trebuie să înlocuiască veniturile bazate pe uh, um, venitul național brut. Și în niciun caz nu trebuie să se ajungă la o creștere a poverii fiscale uh, globale pentru cetățenii europeni. Deci, noile resurse proprii sunt mult prea importante ca să le folosim drept un subiect uh, de uh, înlocuire a altor dezbateri politice. Putem să facem mult mai multe cu aceeași sumă de bani, dar știind care este climatul economic din Europa, deși putem să fim optimiști având în vedere perspectivele, oricum uh, trebuie să folosim partea de venituri a bugetului european ca să fasonăm uh, uh, politica. Mulțumesc, domnule Pauluș. Acum, întrebări din partea deputaților. Domnul Andresen, am o întrebare cu microfon, vă rugăm. Your mic? Your mic? Your mic? Sorry, I'm talking so loud that I... Vorbesc atât de tare încât nici mi-am dat seama că microfonul era uh, stins. Am o întrebare despre această taxă aplicată la frontieră. Din informațiile mele, ați venit cu o propunere în 2021. Acum avem o mare dezbatere deja în curs, pentru că și doamna von der Leyen a venit cu niște argumente puternice și noi nu putem decât să o sprijinim și propriul său partid din Germania deja se luptă împotriva acestei idei dar 2021 ar fi prea târziu, pentru că noi negociem și dezbatem despre uh, cadrul financiar multianual acum. Și dacă ne dorim să se facă progrese în această dezbatere și dacă vrem să avem această taxă pe uh, carbon la frontieră, ar trebui să începem mai repede. Ar trebui ca această propunere să vină mai repede. Deci, întrebarea mea concretă este Calendarul este, așa cum am spus eu, veți veni cu o propunere în 2021 sau mai devreme. Pentru că am vrea să se um, alinieze cu negocierile asupra cadrului financiar multianual. Mulțumesc, spune președintele. Vreau să vă informez că interpretarea va uh, avea loc până la ora 12 și 10. Putem să continuăm și după aceea, dar fără interpretare. Doamna Aie. Președinte, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, intervenenților noștri. Remarque pour uh, Emmanuel Manson, une question. Aș avea o observație și o întrebare pentru, și o observație și o întrebare pentru domnul Palus. Observația e următoarea. Ați uh, evocat uh, avantajele pieței interne pentru statele membre. Bun, Regret totuși faptul, dacă am înțeles eu bine, când am ajuns în Parlamentul European, Am înțeles că e greu să obții informații din partea comisiei, măcar atât am priceput. Informații care ar putea fi foarte logice și care ar uh, fi utile Spre exemplu, informațiile referitoare la avantajele pieței unice nu le-am primit decât la sfârșitul anului trecut, pentru că a apărut într-un jurnal uh, uh, important în Germania un articol care l-a înfuriat pe domnul Oettinger și datorită acestei înfurieri am primit informații care sunt capitale și care până la urmă vin și sunt în avantajul dumneavoastră. Vă întreb, oare dacă am fi avut mai multe informații, pentru că aceste informații noastre le aveți, adică la nivel statistic, la nivel uh, de asemenea de percepție din partea cetățenilor față de politicile europene. E bine, dacă aceste informații ar fi mai bine distribuite, atunci poate că și noi le-am putea fructifica, nu? Pentru că avem aici, uitați-vă, un punct de vedere convergent. Asta ar fi observația. Și acum întrebarea ați evoca simplificarea resursei bazată pe TVA. Aș vrea să știu cum anume Comisia dorește să reacționeze ca urmare a poziției exprimate în mod clar și răspicat la Consiliu în favoarea uh, încetării acestei surse de venituri. Pe noi asta ne îngrijorează la Parlament, pentru că noi uh, suntem de părere că nu trebuie să contestăm niște drepturi uh, câștigate până în prezent. Aveți cumva o soluție la schimb? Un fel de plan B, în cazul în care, până la urmă, totuși ar dispărea această sursă de finanțare bazată pe TVA? Și acum o întrebare către domnul Palus. Acum, noastră știți și ce se află în spatele perdelei, în spatele decorurilor. Uh, noi încercăm să discutăm cu Consiliul pe resurse proprii, dar, după părerea dumneavoastră, ce ar fi argumentul care i-ar putea convinge pe cei de la Consiliu, pe statele membre, refractari față de ideea unui nou sistem de resurse proprii. Deci ce fel de idei și argumente am putea noi să utilizăm pentru a încerca să-i convingem pe conținut, pe calendar, pe toate aceste aspecte. Mulțumesc. Fernandez. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că am să o contrariez pe doamna coraportor. Să știți, nu trebuie să ne spuneți argumentele pe care noi ar trebui să le utilizăm față de Consiliu, pentru că, de, până la urmă, Consiliul pe noi ne urmărește îndeaproape și o să-și schimbe poziția și o să se gândească cum să uh, ne scoată la iveală contraargumente. Dacă ne spuneți, să ne spuneți așa, pe șustache. Dacă nu, mă rog, să vedem. O să găsim o altă posibilitate în așa fel încât să păstrăm uh, buna dispoziție în aceste dezbateri glumeam. Sunt absolut de acord cu doamna coraportor. Și pe chestiunea TVA. Cum anume anumite state membre și-ar putea dori, <laughs> într-adevăr, să încetăm această sursă de venituri. Cum se poate? Pentru că e o sursă de venituri europeană care ne permite, este importantă și care este importantă și pentru piața internă și care se bazează, se întemeiază pe piața internă. și astfel ne ajută să evităm, să preîntâmpinăm frauda, evaziunea fiscală. Eu nu pricep. Nu pricep de ce statele membre uh, sunt în stare să ceară acest lucru, să încetăm această sursă de venituri. Adică, de fapt, asta înseamnă că ei să ar fi așa, un fel, ar fi în favoarea fraudei, ar fi în favoarea evaziunii fiscale. Ca, ce, care e logica? Și apoi, încă ceva, o altă contradicție. Statele membre nu vor să pună capăt acelor rabaturi și acelor compensații care sunt și ele compensate, pentru că dacă, dacă e să o luăm așa, atunci nu mai avem niciun fel de transparență. Și acum o întrebare așa, doar cât să vă provoc. Comisia. Comisia e în favoarea resurselor proprii, dar aceleași pe care le apără și Parlamentul? Și dacă le apără, să știți că nu prea se vede în propunere. Comisia e de partea Parlamentului? Acum, bun, știu că de multe ori se aruncă în stânga și în dreapta cu un cuvânt și anume ambiție, dar mă gândesc, oare ar fi, aici e vorba de niște nevoi minime, nu neapărat ambițioase. Și apoi o întrebare pe care vă adresez Da? și anume calendarul, deja evocată ideea. Știm foarte bine că discuțiile, din cauza faptului că e nevoie de unanimitate la Consiliu, e bine, e o procedură întreagă care durează mult. Ori noi avem nevoie de un cadru financiar multianual care să înceapă acum, în 2021. Și poziția e că spunem, avem o reformă sau vrem o reformă a sistemului de resurse proprii, uh, avem nevoie de noi resurse proprii sau dacă nu, atunci nu mai avem nevoie de un cadru financiar multianual. Deci, uh, într-o astfel de ipoteză, Comisia ce va face? Consiliul ce va face? Mulțumesc. Marques? Mulțumesc, Madame Marques. Euh, <clears throat> mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu, la rândul meu, să vă mulțumesc pentru prezentări. Din păcate, n-am reușit să pricep pe prima, dar uh, problema calendarului e strâns legată de întrebarea pe care v-am pus-o, am pus-o la panelul precedent și anume, întrebare concretă, Yes, domnul comisar Han ieri ne-a spus, referitor la resurse proprii, faptul că, bun, comisia are mai multe idei, așa a zis, mai multe idei, nu inventez eu. Acum, întrebarea mea este următoarea. Noastră sunteți unitatea resurse proprii, nu? Aș vrea să știu pe ce resurse proprii lucrează Comisia pentru a prezenta concret propuneri legislative. Bien, merci pour toutes ces questions. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări pentru prezentarea făcută. Să știți că sunt deschisă la întrebări. Îmi pare rău dacă nu ați înțeles tot. E adevărat că e o provocare. Nu aș pretinde că asta demonstrează complexitatea sistemului, pentru că v-am demonstrat că poate fi simplificat, dar îmi dau seama că de multe ori poate fi vorba de o adevărată provocare să poți comunica în mod simplu și eficient pe resurse proprii. Am să reiau diferitele puncte în ceea ce privește taxa la frontieră pe carbon, direcția noastră generală acum lucrează pe aceasta. Așa cum a spus doamna von der Leyen uh, când a făcut prezentarea pactului ecologic, acum este prea devreme să spunem ce fel de formă ar putea să ia, pentru că acum se face munca tehnică și comisia încă nu a făcut o consultare publică, nici evaluare de impact și așa mai departe. Deci este prea devreme pentru noi să spunem ce formă ar lua această taxă. Știu că întrebarea dumneavoastră se referea mai mult la calendar, Uh, și dacă e prea târziu. Uh, e adevărat că uh, obiectivul este de a ajunge la un acord cât mai repede posibil, cât mai curând posibil. E prea devreme să spunem, dar nu ne-ar preveni nimic să fim deschiși la a introduce astfel de taxe și în cursul următorului CFM. Dar în momentul de față nu putem să facem niciun fel de afirmații concrete dar sigur că dacă se face legătura cu ETS-ul, cum s-a spus dimineața, ar fi mai ușor din punct de vedere tehnic, în sensul că dacă avem succes cu uh, introducerea ETS-ului în resurse proprii, am putea să reflectăm și la aceasta. Uh. Și ca să revin la resursele bazate pe TVA, da, suntem foarte conștienți uh, de poziția majorității statelor membre. Acum nu știu dacă sunt eu prea optimistă. E clar că ai nevoie de optimism când lucrezi pe resurse proprii, adevărat. Dar ce am înțeles noi din discuțiile de la nivel tehnic, am înțeles că, într-adevăr, prima opțiune a unei mari majorități a statelor membre ar fi să încetăm această resursă bazată pe TVA. Dar unii au dat dovadă de deschidere pentru a avea aceste metode de simplificare pe care noi le-am propus. Pentru că, într-adevăr, N-am vrut să intru în prezentarea mea în detaliile tehnice, dar noi în luna mai am făcut o astfel de prezentare care nu s-a bucurat așa de o primire entuziasmată din partea statelor membre și ca să ținem seama de aceste îndoieli exprimate de anumite state membre, am uh, uh venit cu o nouă metodă de simplificare și am propus-o. În situația asta ne aflăm acum noi eram destul de încântați, de mulțumiți, dar poate, eu știu, ne înșelăm un pic, nu știu. Eram mulțumiți de faptul că măcar una din cele două opțiuni posibile era uh, putea fi luată în calcul de către toate statele membre. Știm că la nivel de Consiliu acest lucru ar trebui să facă parte din negocieri. Așa că deocamdată încă nu avem un plan B, o opțiune alternativă, pentru că noi plecăm de la ideea că, bun, e o resursă istorică de venituri. Și, cum l-am demonstrat, e un adevărat succes în ambele direcții. Adică am înființat această resursă proprie pe baza pieței interne și pentru că e resursă proprie a contribuit indirect și la armonizare fiscală. Suntem încrezători totuși că, bun, cu metodologiile noi pe care le-am propus, anumite și având în vedere poziția anumitor state membre, mă gândesc că vom avea câștig de cauză. Ah, marché intérieur ou marché... <laughs> Je ne sais pas. Non, parce que j'ai du mal aussi. Et je... N-ar trebui să spun cu voce tare, dar să știți că îmi vine și mie greu să-mi găsesc cuvintele. Da, uneori ne mai rătăcim, așa. Acum, bun, ca și comisie, noi ne bucurăm de sprijin. Uh, participăm la discuțiile tehnice, suntem disponibili uh, și, cu excepția ultimelor luni, uh, am, ne-am îndeplinit sarcinile la solicitarea grupului tehnic la care noi participăm, evident, suntem gata să continuăm această participare pentru a ne îndeplini misiunea. Domnul Han, într-adevăr, domnul comisar a spus că aveam mai multe idei și ca și șef de unitate trebuie să mă asigur că echipele mele lucrează pe toate opțiunile posibile și asta dincolo de orientările politice ulterioare. Ceea ce explică de ce avem nevoie și de optimism, în așa fel încât să putem să facem munca la nivel tehnic? Evident că am explorat toate posibilitățile menționate și în contextul pactului ecologic și în contextul uh, simplificării sistemului de certificate cu emisii, apoi s-a vorbit despre o taxă pe piața unică, s-a vorbit despre FTT, s-a vorbit despre taxa pe uh, tot ceea ce este digital. Iată o serie întreagă de posibilități, surse candidate de venituri uh, care merită aprofundate la nivel tehnic. Iată ceea ce pot să vă spun deocamdată. Mr. Paluș? Thank you, Mr. Chairman. I would also like to use the opportunity. Mulțumesc. Vreau să folosesc și eu ocazia pentru a mulțumi coraportorilor, Valeria și Iosef Fernandez, pentru munca depusă la, pe acest subiect foarte important. E important uh, pentru întreaga Uniune Europeană am câteva observații mai scurte. Mă refer la ajustarea, taxa de ajustare a carbonului. Da, cred că este foarte bine să se înceapă, să se discute acest lucru în Parlament cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și cred că este un număr uh, în creștere de state membre care sunt deschise să discute acest subiect și deci cu cât uh, uh, vor fi mai multe, cu atât se va putea face ceva. În ceea ce privește contribuția bazată pe TVA, anumite state membre consideră că uh, e prea complex acest instrument, ceea ce pot să înțeleg. Cea mai importantă observație uh, menționată de Valerie este întrebarea cum să convingem statele membre care sunt destul de ferme pe poziția lor în ceea ce privește noile resurse proprii. Cred că domnul profesor Maduro a menționat chestiunea costului politic pe termen scurt și ar trebui să păstrăm în minte acest element. La nivelul guvernelor naționale, asta e problema. Și în al doilea rând, care este cea mai mare îngrijorare a guvernelor naționale? Sigur că e pierderea controlului asupra politicilor fiscale, deci controlul bugetului, bugetului european și a dimensiunii acestuia. Și cred că e cunoscută această îngrijorare Însă ce aș vrea eu să știu și pot să vă deschid această întrebare și dumneavoastră, stimaților eurodeputați, Atunci când discutăm despre noi resurse proprii posibile, întrebarea este, obiectivul este acela de a stabiliza bugetul european, de a diversifica uh, sursele acestuia de a uh, putea folosi mai bine partea de venituri pentru politicile europene sau există un alt motiv în spatele acestora? Și anume, de a crește volumul bugetului, de a avea mai multă armonizare fiscală și așa mai departe. Asta ar fi întrebarea mea. Dacă răspunsul este că în spatele acestei uh, dorințe este intenția de a folosi partea de venituri pentru a uh, forma politicile europene, cred că putem să avem succes. Vă mulțumim foarte mult. Ajungem astfel la încheierea acestei întâlniri foarte interesante și vreau în primul rând să mulțumesc experților pentru prezentările lor și pentru toate răspunsurile și comentariile pe care ni le-au oferit, sigur, membrilor Parlamentului European pentru contribuția uh, dânșilor la această discuție. Cred că avem acum uh, foarte multe argumente, foarte, am auzit foarte multe argumente mm, valoroase în diverse direcții și sper că să fie un punct de plecare pentru următoare discuții fructuoase pe baza orientării uh, acestei dezbateri privind bugetul. Mulțumesc!